Chers collègues, excusez-moi de, de mon retard, mais à la suite du trilogue, euh, le Fonds social européen. Stimați colegi, mă iertați că am întârziat. Am avut câteva întâlniri de urgență cu alți colegi. Deschidem ordinea de zi cu o mică întârziere, îmi cer scuze și față de interpreți și față de toți participanții. Ajungem la punctul 17. Dau cuvântul colegei noastre, Karima Deli, pentru a prezenta cele 326 de amendamente la raportul de inițiativă privind uh, problema locuințelor sociale în Uniunea Europeană. Și vă mai spun că Remer Henke, care este raportor pentru același uh, subiect, va veni și el. Da. Dar întâi îi dau cuvântul raportoarei noastre, Karima Deli. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș începe prin a mulțumi raportorilor din umbră pentru colaborare ca și celorlalți deputați care au contribuit cu sugestii la îmbogățirea acestui raport. Aș vrea să vă semnalez de la bun început o mică dificultate tehnică în activitatea parlamentară care este întârziată de, de către serviciul de traduceri între versiunea franceză și versiunea engleză. Ar avansat uh, și propuneri de corecturi lingvistice la anumite amendamente. Acest raport ține seama de situația alarmantă în ce privește accesul la locuințe în Uniunea Europeană criza creează probleme la un drept fundamental pentru cetățeni de a avea o locuință, un adăpost. Multe locuințe nu mai dispun în clipa de față sau multe gospodării nu mai dispun de banii necesari pentru o locuință decentă și pentru toate plățile de întreținere a locuinței datorită creșterii prețurilor la energie și alte plăți este nevoie de o amortizare socioeconomică a acestor uh, costuri. Este nevoie să investim în sectorul locuințelor sociale pentru a răspunde la aceste urgențe și pentru a răspunde la uh, necesitățile cetățenilor europeni, pentru că mulți dintre ei în clipa de față se află în condiții de viață insalubre și nedemne. Deci, investițiile în acest sector trebuie să facă față misiunii de a garanta locuințe sociale pentru a-și asuma statul rolul de stabilizator socioeconomic. Cu cât un stat uh, are uh, posibilitatea de a pune la dispoziție locuințe sociale, cu atât contribuie la uh, reducerea costurilor uh, pe piața imobiliară. Deci, trebuie să investim în construcția și renovarea locuințelor sociale. Asta ar crea și locuri de muncă importante. Nu uh, s-ar mai produce uh, delocalizarea lucrătorilor este momentul să se producă ă, transformări esențiale, inclusiv în domeniul energetic. Trebuie să dezvoltăm latura verde, latura locală. În ce privește condițiile de viață. Trebuie să fie o prioritate, având în vedere mai ales precaritatea energetică. Este o nouă provocare în zilele noastre cu efecte grave asupra vieții cetățenilor. Trebuie să punem în uh, lumină acest aspect. Aș vrea să insist în acest dosar asupra trei elemente și sper că mă voi bucura de susținerea tuturor colegilor. Uh, Trebuie să fie înființat un observator european pentru locuințe, pentru a centraliza statisticile naționale și pentru a furniza o asistență statelor membre. Este vorba de locuințe sociale la un preț accesibil. În al doilea rând, în cadrul semestrului european, guvernanța economică trebuie să creeze un indicator social în ce privește investițiile în locuințele sociale, a evalua progresele registrate de statele membre în acest domeniu. După aceea, trebuie creat un dispozitiv de adăposturi de iarnă și noi am solicitat comisiei noastre să lanseze o strategie europeană în favoarea persoanelor fără adăpost. Și a fost adoptată această strategie de jumătate, mai mult de jumătate din Parlament tari, pentru că peste un milion de oameni iarna se află pe stradă și ca atare um, soluționarea problemelor de adăpostire în perioada rece este esențială. Iar amendamentele au fost înaintate de coraportor. S-a ajuns ieri seară la soluții bune de compromis și doresc să vă amintesc că acest raport ne va permite să avem un impact direct asupra calității vieții cetățenilor Cred că împreună cu dumneavoastră, stimați colegi, vom ajunge la bune soluții de compromis pentru ca acest raport să fie adoptat. Președinta, mulțumesc foarte mult, Alexander Sercas. Mulțumesc. Locuințele sociale sunt o prioritate pentru grupul meu politic, mai ales acum în perioada aceasta de criză, când atât de multe persoane nu doar întâmpină dificultăți pentru a avea acces la locuințe, ci sute de mii de persoane din cauza crizei și a șomajului uh, sunt date afară din uh, locuințe și ajung uh, într-o situație de mare precaritate și de nedreptate. Nu va fi ușor. Karimadeli a spus în mod foarte coerent și uh, situația e dificilă, însă din fericire avem o bună raportoare. Eu am înaintat vreo 39 de amendamente care se concentrează pe două, trei direcții prin care vrem să îmbunătățim raportul doamnei Deli. În primul rând, trebuie să spunem clar că avem nevoie de o politică europeană în domeniu. Nu există un astfel de titlu în raportul de inițiativă. Poate că ar trebui să îi schimbăm titlul, să vorbim de o politică europeană, nu doar de recomandări către statele membre. Să spunem ce trebuie să facă instituțiile, Comisia, Parlamentul. Și, în primul rând, să reamintim protocolul 26 și articolul 14 din tratat. Nu e ceva ce am inventat noi, e ceva ce nu s-a făcut, uh, deși există legea scrisă Doamna Deli vorbea despre necesitatea unor indicatori europeni. Da, în cadrul semestrului european și noi cerem asta. Noi vrem un cadru european care să dea o coerență tuturor politicilor europene din domeniul locuințelor. Politicile actuale sunt lipsite de coordonare, sunt practic răspândite pe aici pe acolo. Putem vorbi de politica de stat, de fonduri, politica energetică, fondurile structurale, de sănătate, de combaterea sărăciei și inegalității. Toate aceste politici au un efect asupra politicii uh, locuințelor, însă nu avem o viziune strategică și asta ne lipsește. Deci trebuie să subliniem nevoia de a avea o politică europeană. Și în cadrul acestea, două lucruri. În primul rând, politica de concurență. Aceasta nu doar că nu va duce la îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020, nu doar că nu va duce la îndeplinirea obiectivelor de egalitate. Nu e o politică concepută ca fiind una strict de piață. Și când uh, intră practic în opoziție cu, cu politica uh, economică, vedem ce s-a făcut. Uitați-vă ce s-a întâmplat în cazul Suediei, al țărilor de jos, acum și în Franța, deci de aceea politica concurenței trebuie revizuită, trebuie făcută ordine în această politică și trebuie pusă în concordanță cu politica socială. Și în amendamentul 16 cerem să fie lămurite obiectivele din această politică. Cerem să fie, să existe articulare cu strategia 2020 și să se respecte principiile Uh, de interes economic general. În amendamentul 21 cerem revizuirea pachetului de ajutoare de stat din 2011, care nu ne ajută deloc să soluționăm problemele legate de locuințele sociale. Nu, statele membre care de zeci de ani uh, făcuseră o treabă bună, acum nici ele nu-și mai pot continua eforturile. Am totuși niște vești bune. Eu cred că trebuie să încercăm să punem capăt regulilor ipotecare care încalcă drepturile cetățenilor. Aici avem amendamentul 10. Noi spunem că de fiecare dată sistemul financiar este avantajat. Distribuirea riscurilor este complet nedreaptă. Băncile nu-și asumă niciun risc și persoanele, familiile, sunt uh, urmărite uh, în justiție chiar și după ce dau faliment. În uh, Spania situația e tragică. Oamenii își pierd locuințele, însă în continuare au datorie la bănci. Nu știu cum sunt băncile, sunt bune, rele. Băncile însă tot ce fac e să câștige bani. Uitați-vă ce dobânzi stabilesc, uitați-vă ce taxe au de plătit acești oameni. Își pierd și locuințele, vă spuneam, însă în continuare trebuie să plătească datoriile. Însă, din fericire, pe 14 martie, Tribunalul Curtea Europeană de Justiție, în cazul 415, a dat o sentință spunând că această situație este nedreaptă. Și uitați-vă, justiția a intervenit să spună că ce se întâmplă nu e corect. Nu noi, politicienii, nu noi, parlamentarii. Deci consumatorii trebuie ocrotiți de această lege a, a ipotecilor. Și băncile trebuie să-și asume anumite riscuri. și familiile ar trebui să aibă dreptul de a da faliment, așa cum se întâmplă cu întreprinderile, cum se întâmplă cu băncile și să nu fie supuse uh, în continuare acestor cerințe uh, draconice de a plăti datoriile. Deci, eu sper că acest raport uh, va ieși așa cum trebuie pentru ca cetățenii să poată avea încredere în noi. Phil Bennion, însă înainte am un mic, un scurt comentariu în legătură cu cererea de reglementare în ceea ce privește legislația ipotecară. Nu știu, parcă e un șarpe de mare care tot iese la suprafață. Trebuie să vă spun că sectorul bancar vede totuși în această eventuală legislație o posibilitate de a-și extinde și mai mult ofertele de credit. Eu cred că ar trebui să încercăm să garantăm efectiv dreptul utilizatorilor, nu să oferim neapărat niște nișe noi acestui sector atât de creativ și uh, inovator, și anume sectorul finanțelor. Acum Filip Benian, după care Elisabeth Morin. Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc raportorului, raportoarei, mă scuzați, pentru abordarea pe care o are la acest raport. Îi mulțumesc și pentru seminarul organizat înainte de redactarea acestui raport, astfel eu unul am putut să contribui cu multe idei la raportul original și astfel nu a trebuit să fac ulterior amendamente, să înaintez amendamente. Nu mă voi referi acum la fiecare amendament în parte, sunt vreo 300. Încă am mai fi aici la 10. Însă am înaintat totuși câteva sugestii. Să avem cuvântul abordabil, de exemplu referitor la chirie. În Marea Britanie avem o definiție tehnică referitor la locuințele sociale deci vrem ca aceste locuințe la un preț abordabil să fie oferite și de alte sectoare, nu doar de sectorul public. Deci vrem să adăugăm aici și sectorul public și cel privat, deoarece în unele state membre ambele sectoare furnizează locuințe sociale. De asemenea, am cerut lămuriri în privința ajutoarelor de stat. Trebuie să ne asigurăm că vom găsi un echilibru atunci când uh, și sectorul privat uh, joacă un rol în ceea ce privește ajutoarele de stat. Miezul raportului e un preț abordabil, costul uh, la energie, la încălzire, vrem să ne asigurăm că locuințele sociale și locuințele private sunt mai abordabile uh, datorită investițiilor făcute în eficiența energetică. Deci vrem să căutăm scheme care să încurajeze un cerc virtuos prin folosirea de bani publici și naționali și europeni. Deci vrem să creăm acest cerc virtuos pentru a putea profita de pe urma banilor acestora și a programelor. De asemenea, trebuie să vedem clar care sunt competențele europene și cele naționale. Însă eu unul sunt optimist, cred că vom ajunge la niște compromisuri bune și aștept cu nerăbdare următoarea etapă a acestui proces. Mulțumesc! Doamna Morin Chartier, după aia Anne Sinclair, Nicole Sinclair. Domnul Thomas Mann, nu vota, Thomas Mann. După aia va trebui să și votăm, avem și puțină întârziere, îmi cer scuze că am întârziat, însă și votul va începe puțin ter mai târziu. Il y a d'autres demandes d'intervention avant que je close. Que, que, avant de... Dorește cineva să intervină <laughs> înainte ca eu să închei lista vorbitorilor? Non, et euh, Monsieur Raymond Henck nous a rejoint Non, donc il n'aura pas la parole. En revanche, est-ce qu'il y a un représentant de la Commission qui souhaite intervenir Partea Comisiei dorește să intervină ceva. Din partea Consiliului văd că nu a fost nimeni în sală doamna Moran Chantier, după care, uh, Moran Chartier, după care doamna Sinclair, după care doamna Orator, doamna Moran Chartier. Foarte pe scurt, nu vreau să mai acumulăm întârziere. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Karima Deli pentru faptul că a luat taurul de coarne în ceea ce privește acest raport. Acum, la trialog, ne luptăm să păstrăm acea parte din Fondul Social European care este destinată combaterii sărăciei. Și dacă o parte din Fondul Social European va fi destinată, e destinată combaterii sărăciei, mai ales prin intermediul locuințelor sociale, atunci clar avem nevoie de o viziune și o politică europeană în ceea ce privește locuințele sociale. Cele două sunt strâns legate, deci avem nevoie de uh, raportul doamnei Karima Deli pentru a fi mai puternici la negocierile cu Consiliul, ceea ce este Fondul Social European. Cel de-al doilea lucru, îi mulțumesc doamnei Deli pentru că a, făcut, a, a acordat mare atenție amendamentelor mele, cum ar fi cel privind îmbunătățirea eficienței energetice în locuințele sociale, deoarece ne-am dat seama că de multe ori persoanele cele mai nevoiașe uh, sunt cele care consumă foarte multă energie. Vă mulțumesc. Madame Sinclair. Doamna Sinclair. Thank you, uh, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Locuințele sociale reprezintă clar uh, o fațetă importantă din societatea noastră. Eu una am crescut în astfel de locuințe și știu clar despre ce este vorba. Însă în ultimii 18 ani eh, locuințele sociale nu s-au bucurat de finanțare, nici sub conservatori, nici sub laburiști și presiunea venită din Europa de Est eh, a fost foarte mare. Au venit zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni. Și există acum uh, mari probleme legate de venirea acestor persoane. Aproape un milion au venit, de fapt. Și la anul, iată că încă un nou val se va abate asupra noastră din România și din Bulgaria. Deci nici nu știm exact de la comisie câte persoane s-ar putea să vină. Deci mă întreb cum vor face autoritățile noastre, cum vor găsi locuințe sociale, dat fiind că presiunile asupra autorităților locale sunt așa de mare. Vă voi da un exemplu. Eu am ajutat uh, pe cineva din Polonia să-și găsească locuință. Însă, până la urmă, au refuzat deoarece nu le plăcea bucătăria, vreau o bucătărie nouă. Ce mai vor toți acești nou veniți? Drepturi speciale? Si, madame la raportrice. Mulțumesc, doamna raportare. Chers euh, collègues, merci pour vos... Dragi colegi, vă mulțumesc pentru reacții. Je crois aucunement que le logement social... Pentru mine locuințele sociale nu reprezintă o problemă, ci o soluție la problemele create criza locuințelor prin care trece întreaga Europa. În acest raport îmi voi da silința să găsesc cele mai bune compromisuri, însă bătălia nu se va purta doar aici în Parlament, ci și în Comisie și în statele membre, pentru ca fiecare stat membru să aplice un drept fundamental și anume dreptul la locuință. În ceea ce privește eficiența și precaritatea energetică. E o parte esențială din raport, de aceea cerem să crească investițiile în acest sector, deoarece au un efect direct asupra șomajului. Sunt create astfel locuri de muncă la nivel local, care nu pot fi externalizate în anumite domenii, cum ar fi cel al um, construcției ecologice, care va fi din ce în ce mai dezvoltat și am spus și o prostioară mai înainte. Am spus că amendamentele de compromis nu vor fi trimise. Am spus că vor fi trimise am, mă scuzați, am spus că au fost deja trimise, dar vor fi trimise în seara asta, deci îmi cer scuze pentru mica greșeală. Eu sper că totul se va întâmpla cu bine. Doamna Beres, vă mulțumesc, dragi, dragi colegi. Vom analiza amendamentele de compromis despre care tocmai ne-ați vorbit pe 22 aprilie. După aceea, votul va avea loc pe 23 aprilie. Încheiem discuțiile pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Acum începe votul. En commençant au point 18. Începem cu punctul 18. Votăm scrisoarea pregătită de grupul de lucru al uh, Comisiei noastre privind uh, Fondul European de Ajustare la Globalizare. E vorba de un caz din Austria, în industria tutunului. În ce consta acest caz? Industria tutunului din Austria suferă de pe urma unui fenomen dublu uh, în ceea ce privește globalizarea, atât în ceea ce privește consumul, dar și producția. În Europa consumul scade, în timp ce crește în Rusia, în China și în câteva alte state care încep să afle, încep să învețe care în ce constă modernitatea și luxul. Deci începem votul. Aveți cu toții cartelele? Începem să votăm. Facem deci întâi o scurtă verificare. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. Patruzeci și șase pentru, 36 pentru se corectează președinte, două voturi împotrivă, două abțineri. Se adoptă scrisoarea. A doua scrisoare pentru Comisia Bugete, domnul Lamasur, privind mobilitatea uh, Fondului de Ajustare uh, la Globalizare. În cazul uh, societății Agil din Italia, o societate care se ocupă de tehnologia informației și a comunicării și este uh, foarte răspândită pe tot teritoriul Italiei. Supun uh, din nou la vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 36 36 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Scrisoarea se adoptă. Nous en venons Nous en venons au point 20. Trecem la punctul 20. Votarea avizului uh, colegului Ceaba Șogor privind mobilitatea educațională și profesională a femeilor în Uniunea Europeană. Este un aviz emis pentru Comisia FAM, unde raportoare este colega noastră, Licia Ronzuli. Aliniatul 1, amendamentul 1, depus de doamna Bincăviciute. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1, compromisul B, depus de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1, amendamentul 3, doamna Blincheviciu, de deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, același autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 7, doamna Zubăr, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est... A votat toată lumea, s-a închis votul. Acum a votat toată lumea, că și domnul Castler și-a introdus cartela, e totul în regulă? S-a închis votul atunci. 22 voturi pentru, 20 împotrivă, 0 abțineri. Amendamentul 7 al doamnei Zubăr se adoptă, de fapt. Amendamentul 6, doamna Bimpleviciute, este compatibil, cine este pentru, împotrivă, Cred că răspunsul e același, dar verificăm. S-a deschis votul. Verificăm amendamentul 6. Il faut qu'elle A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă. Într-adevăr, se adoptă. Amendamentul 5, doamna Kinga Gantz. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 8, doamna Zubă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 8, doamna Zubăr. S-a deschis votul. Le vote clos. 19 pour, 23 contre, cette fois-ci S-a închis votul 19 pentru 22 împotrivă. Nu se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru împotrivă? Îmi cer scuze. Compromisul A se adoptă. Amendamentul 9 se adoptă. Amendamentul 11, liniatul 2, doamna Blincheviciute, cu un amendament oral, nu există opunere la amendamentul oral, supun la vot amendamentul 11. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 12, doamna uh, Zuber, cine este pentru, împotrivă, abțineri? Verificăm. Amendamentul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13, doamna Cornelison, cine este Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, doamna Blinkeviciute, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, doamna Cornelison, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, doamna Cornelison, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul D, compromisul D, patru grupuri, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 21, doamna Cornelison. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 22, doamna Bincheviciute. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul 23, domnul Șogor. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul de compromis C, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 25, domnul Sari Isaia. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27, doamna Cornelisă. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Aliniatul uh, 8, uh, liniuța 2, amendamentul 32 cu amendament oral. Nimeni nu se opune amendamentului oral. Supun la vot așadar amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30, doamna Cânț, este uh, compatibil, supun la vot. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34, doamna Cornelison, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, doamna Zubăr, cine este pentru, împotriva, abțineri, Verificăm. Amendamentul 36, doamna Zubăr. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 pentru, 15 împo 16, îmi cer scuze, împotrivă, se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 37, domnului Cornelis, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, doamna Brinkeviciu, este compatibil, îl supun la vot cu amendament oral, nu e opun, opoziție în fața amendamentului oral. Cine este pentru amendamentul 38, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, amendamentul 39, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, doamna Cornelison, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 12, amendamentul 41, doamna Blinkeviciute, cu amendament oral, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 42, același autor, aceleași condiții, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Supunem text, la vot întregul text. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 40 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicităm, îl felicităm pe domnul raportor. Acum, punctul 21. Avizul domnului McIntyre pentru Comisia ENVI E un raport privind propunerea Comisiei leate normele de securitate de bază prin protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante. Asta ca să știți despre ce votăm. Măcar așa, cât de cât. Amendamentul 2 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă să verificăm electronic. Vot est ouvert. On a pu voter, le vote est clos. închis votul. Doamna Lope Fontanie, cum votați? 21 pentru 19 împotrivă, 2 obține. Se adoptă. Amendamentul 13 a fost retras. La articolul 2, alineatul 2, punctul C, punctul I, supun la vot amendamentul 14, vo al doamnei Steinruck și al domnului Christensen, două părți, prima parte. Practices până la spacecraft. Pentru, prima parte, împotrivă, țineri să adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 15 inadmisibil. 16. Două părți, prima parte. Un amendament al colegilor Stan, Ruc, Tănăsescu și Christensen. Prima parte. Pentru? Their work. Qui pour cette première... Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte. Pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Capitolul 4, alinetul 1.35, amendamentul 17, aceiași autor, tot pe părți. Prima parte. Exposed jusqu'à public exposure. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Restul textului pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 3 al raportarei pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, inadmisibil. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, însă trebuie să verificăm. Sur l'amendement 4. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ați votat cu toții, s-a închis votul. 23 de voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Articolul 5, alineatul 1, punctul A, amendamentul 5 pentru, împotriva, abține, respins. Articolul, 9, articolul 6, alineatul 1, amendamentul 19, colegii Steinruck și Christensen pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 a fost retras, Acum articolul 11, alineatul 1, amendamentul 20. Colegii Steinruck, Tănăsescu și Christensen. Două părți. Prima de la SUNES până la pregnancy. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 21 și 7 au fost retrase. Amendamentele 21 și 7 au fost retrase. Supun la vot articolul 12, alineatul 2, sub paragraful 2, punctul A, amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul punct, amendamentul 23, ceabori, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. Ah ben non, tout d'un coup ça se simplifie, mais c'était pas du tout si clair que ça. Moi, je, quelque chose me dit maintenant que c'est clair que c'est adopté. 43 adoptat clar. 43 de persoane au votat, 32 pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24, Ciobori pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25, Ștaniu Ruc Tănăsescu Cristensen pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 26 domnări pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 27 ciobori pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 16, alineatul 1, primul sub alineat, 9, cred că devine caduc. Doamna Steinruck a prezentat un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, însă vom verifica electronic. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ați votat, s-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 28 ceabaori pentru, Împotriva abțineri se adoptă 8 al raportare pentru. Împotriva abțineri respins 9 pentru. Împotriva abțineri respins 10. Raportarea pentru. Împotriva abțineri respins. Compromisul A. 5 grupuri politice la unitate pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30, Filvenin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 al raportoare. un uh, amendament de eliminare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 33, Ciobori, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 31, alineatul 1, punctul E, compromisul B din partea a două grupuri politice pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, Christensen și Steinruck, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36, aceiași autori, Christensen și Steinruck, a, verificăm 35 cu vot electronic. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ați terminat, se închide votul. 23 împotrivă, respins clar. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 ciobori pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 39. Acum amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Raportarea pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Ceva ori, comandament oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 ceva ori pentru împotriva abțineri se adoptă. 43 ceva ori amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 44 ceva ori pentru împotriva abțineri se adoptă. 45 tot ceva ori pentru împotriva abțineri se adoptă. 46 inadmisibil. 47 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 Filbenion pentru, împotrivă, se adoptă. 49 Ceabaori pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 52 Ceabaori pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 51 inadmisibil, 52 cu amendament oral, Ceabaori pentru, împotrivă, abțineri. 52, deci cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă. La considerente, la considerentul 24, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Supun la vot întregul text, vot electronic. S-a deschis votul. Ați votat cu toții. Patruzeci și unu de voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. Corectez votul. 40 de voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri, deoarece de la socialiști a votat o persoană în plus. Stimați colegi, ajungem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Supunem la vot raportul doamnei Omen Reuten, un raport de inițiativă privind o carte albă a Comisiei referitoare la o strategie pentru pensii adecvate, sigure și viabile. Pe lista de vot conform regulamentului, am uh, aplicat regulile 164, 161 care definesc uh, lista de vot, inclusiv voturile de compromis, care au prioritate față de toate celelalte amendamente. Conform practicii stabilite în plenară, Aliniatul 1, compromisul A, prezentat de 5 grupuri. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nous en venons au paragraphe 2. Ajungem la aliniatul 2, amendamentul 68, partea adusă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 2, compromisul B, prezentat de trei grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3, compromisul C, prezentat de 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. după alineatul 3. Amendamentul 85, uh, doamna Țubăr, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 4, compromisul de pentru împotrivă abțineri se adoptă. După aliniatul 4 grup Y, 4 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 145 a fost retras. 146 pentru, împotrivă, țineri, se respinge. Putem uh, vota compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 5, compromisul C. 5 grupuri pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După paragraful 5, amendamentul 152, raportoare pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Amendamentul 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și șapte pentru, 15 împotrivă se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 6, compromisul F, prezentat de patru grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 6, Uh, acum aliniatul 161, Jean Lambert, Mariș Corneli pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 162 din partea Minodorei Clivetii pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 162. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă. Nu se adoptă. Aliniatul 7, amendul 164, Frederic Darden cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 165. Doamna Zuber pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167 Thomas Mann pentru Thomas Handel. Da, Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cred că trebuie să votăm 171, doamna Iaslovețca, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul 172, domnul Becker, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173, domnul Tremoza, I. Balțel, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174, doamna Țubăr, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 8, amenul 176, doamna Bizotu, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H, 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 187, domnul Becker, cu un amendament oral prezentat de uh, grupul S și D. Cine este pentru? 187, astfel modificat. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. 187. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Aliniatul 9, compromisul HH prezentat de patru grupuri pentru, împotrivă, abține, se adoptă. După aliniatul 9, amendamentul uh, domnului Becker pentru împot 199 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Doriți să verificăm 199 amendament propus de domnul Becker? Dacă da, vă rog. Verificăm 199, domnul Becker. S-a deschis votul. Dacă a votat lumea, s-a închis votul. 6 pentru 32 împotrivă, 3 6 pentru 33 împotrivă. Doamna Arghin, ați votat? 7 pentru 32 împotrivă, 3 abțineri, oricum se respinge. După alinetul 9, amendamentul 200 Thomas Handel pentru împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 9, amendamentul 202, același autor pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Am paratul 10, compromisul I pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. După aliniatul 10, amendamentul 210, prezentat de Sergio Coferati. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 210. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Nu se adoptă. Aliniatul 11, două amendamente. 212 Frederic Darden, 213 Mara Bizotto, voturi identice pentru, împotrivă, abțineri. Se resping amendul 214 Thomas Ender pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 215 doamna Zuber pentru, împotrivă, abțineri se respinge. După aliniatul 11, amendamentul 218 din partea Minodorei Cliveti cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 12, compromisul J5 grupuri pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După Amendamentul 226, Thomas Handel, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După aliniatul 12, amendamentul 227 devine caduc. Compromisul K, 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliniatul 13, amendamentul 232, domnul Becker, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 Thomas Handel pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236 domnul Becker pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 237 Thomas Handel pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 237. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. În 21 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Aliniatul 14, 214, Thomas Ender pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ce am zis, spune președinta. Îmi cer scuze. Compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul M se adoptă. Și trecem acum După aliniatul 14, compromisul N prezentat de 5 grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15, amendamentul 258, Thomas Handel, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supunem la vot compromisul O, 4 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 16, uh, amendamentul 263, uh, Frederic Darten. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. 264-265 au fost retrase, 266 Kinga Gönz, compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 17, compromisul pe 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 17, compromisul S5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 17, acum alineatul 18, amendamentul 281 din Frederic Darden, raportoarea împotrivă pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Venci, 26 pentru. Se adoptă. Supun la vot amendamentul 283, doamna McIntyre, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 19, compromisul Q, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 20, compromisul R din partea a patru grupuri pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 S, aliniatul 21, prezentat de 5 grupuri pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinetul 22, amendamentul 300, doamna Iasloviesca, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, doamna Zuber pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 22, amendamentul 302, din partea raportoare și George Bach, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 22, amendamentul 303, din partea lui Jean-Pierre Odi, cu un amendament oral, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul 1 TT pentru împotrivă abțineri se adoptă. De asemenea, considerentul A, 6, ă, amendamentul 12 cade. Ajungem la considerentul B, compromisul T din partea a 5 grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. După considerentul B, amendamentul 24, doamna Mecântar, cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul ce compromisul U, din partea 5 grupuri pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. După considerentul ce amendamentul 29, doamna Iaslovietska, pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. După considerentul C, un amendament 30 din partea colegului Thomas Handel în trei părți, supun la vot prima parte. de la uh, Where are the demographic indicators până la is generally claimed. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Partea a doua, cred că devine caducă, iar partea a treia, de asemenea. Pentru că apare un therefore pentru prima parte. Considerentul de Supun la vot compromisul V din partea a 5 grupuri. Cine este pentru împotrivă abțineri? Se adoptă. După aceea, amendamentul 35, Thomas Handel pentru împotrivă abțineri se respinge. Considerentul E, compromisul W din partea 5 grupuri pentru împotrivă abțineri se adoptă. După amendamentul 41, Thomas Handel pentru împotrivă. abțineri, verificăm amendamentul 41. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru 21 împotrivă, 0 abțineri, Amendamentul 41 se respinge. După considerentul E, supun la vot amendamentul 44, prezentat de colegul nostru Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul F, compromisul X, prezentate 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul F, amendantul 53, prezentat de raportoare și George Bach, cu solicitare de vot pe părți, supun la vot ansamblul textelor fără cuvintele at a fast pace. Cine este pentru această prima parte? potrivă, abține, se adoptă. Bun. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul F, amendamentul 55, prezentat de Pupakis, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul F, amendamentul 56 în partea reportoare și uh, lui George Bach pentru împotriva abțineri se adoptă. După considerentul F, amendamentul 57 Frederic Taden pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1, dar dăm pentru N-am fost informată că a fost retras. Asta înseamnă că amendamentul 2, Thomas Hendel pentru împotrivă abțineri. Cine este pentru încă o dată? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 22 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. De, de asemenea, amendamentul 3, Frederic Daden, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Și acum avizul comisiei amendamentul 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 până la uh, 70 uh, sunt competențe exclusive a acestei comisii, nu trebuie să le supunem la vot. Și votăm cel de-al doilea pilon. Va trebui să votăm acele aliniate în legătură cu care avem competențe partajate și poate că uh, aceste aliniate vor face parte din alte locuri din text. Vor verifica împreună cu raportoarea și raportorii din umbră pentru a reconfigura aceste aliniate. Aliniatul 4, Comisia Econ, pentru, pe, pentru 4. Raportoarea este împotrivă. Cine este pentru? Cine este pentru aliniatul 4 din partea Comisiei Econ? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Aliniatul 10 Econ pentru împotrivă abțineri. Vom verifica 10 din partea Econ. Se pare că grupul SID susține Econ împotriva PPE. S-a închis votul. 21. Pentru. Doamna Harkin, cum ați votat? Cum, ai? 22 pentru, 17 împotrivă, 0 abțineri. Aliniatul 10 se adoptă. 11 din partea Econ. Pentru împotriva abține se adoptă. 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. 22 pentru împotrivă abțineri se respinge. O parte a de 25 Econ pentru împotrivă. Cine este pentru încă o dată? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Pentru împotrivă. Abțineri. Vom verifica 37 din partea Econ. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 împotrivă, 16 împotrivă, 7 abține, se adoptă. Aliniatul 47 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. O parte a aliniatului 49 Econ. Verificăm 47 din partea Econ s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 16 împotriva, ați avut dreptate. 47 s-a adoptat. O parte a aliniatului 49 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Pentru 49 s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Doamna Omenreuten, vă rog, aș vrea să spun colegilor mei că nu sunt împotriva conținutului, dar amendamentele din partea Comisiei Econ sunt deja incluse în raport, de aceea votăm împotrivă. Deci, de fapt, E o greșeală să suputem la vot toate aceste aliniate. Dacă ar fi fost elemente noi, aș fi înțeles. Doar dacă ar fi fost elemente noi, ar fi meritat să le introducem. Deci ce facem acum e o nebunie. Iar același lucru este valabil și pentru Comisia FEM. Nu, doamnă raportoare, spune președinta. Dacă noi ținem seama de avizul dumneavoastră, dar noi am verificat cu mare atenție, iar aceasta este uzanța. Am verificat dacă este vorba de aliniate acoperite sau nu, dar în raportul domnului Thomas Mann în Comisia Econ am considerat că există o serie de amendamente care sunt acoperite și care nu figurează în lista de vot. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 21, 20, așa, deci toți pe care, ă, toate pe care le menționez acum. 74 și 75, se vous dire si nous avons appliqué cette dispoziție. Deci noi am ținut seama de acea dispoziție într-o manieră extensivă. Dar aici există o serie de aliniate, vreo 15, care nu erau acoperite, pe care le supunem la vot, chiar dacă dumneavoastră ați dat un aviz negativ pentru ansamblul acestor aliniate. Deci, ne continuăm votul acolo unde am rămas și... Doamna Pastos. J'aimerais savoir parce que nous avons Aș vrea să știu, pentru că noi am primit foarte târziu lista de vot, dacă același lucru se uh, va aplica și Comisiei FAM. Da, da, se aplică și Comisiei FAM același regim. Există vreo 20 de aliniate ale Comisiei FAM uh, pe care le vom supune la vot pentru că nu sunt cuprinse în uh, uh, documentul doamnei Omenreuten și în aliniatele pe care le-am supus la vot. Toată lumea e mulțumită? Care e problema? Voilà. Moi, écoutez, euh, j'ai vu... Am verificat cu secretariatul pozițiile și lista care v-a fost supusă atenție este o listă absolut corectă. Dacă există grupuri uh, care consideră că trebuie să fie uh, operate ajustări la această listă de vot, este responsabilitatea grupului de a reveni în uh, plenară asupra votului. Deci continuăm acum. Suntem la aliniatul 57 din partea Comisiei Econ și Vă amintesc că raportoarea este împotrivă, dar raportorul Econ va fi bucuros că să punem la vot. Cine este pentru 57? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun. Acum va fi mulțumită raportoarea noastră. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59. Din partea Econ pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Bun. 71 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge și. Bun. Verificăm 71. Imediat s-a deschis votul. Bun. Verific că doamna Harkin e pentru. S-a închis votul. Avem 27 pentru, se adoptă 73 econ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votem Comisia IMCO. Aliniatul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum din partea Comisiei FEM. Putem să uh, urmăm lista de vot, pentru că întâi vom vota considerentele și după aceea liniadele. Nu, se pare că nu este o problemă. Deci, considerentul C din partea Comisiei FEM, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm considerentul C. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 24 7, pentru 17 împotriva abținere se adoptă. Considerentul D, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul K, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul L, pentru, împotrivă, cine este pentru? Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Că a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. Considerentul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul O pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 5, două părți, prima parte, până la man is applied, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, restul textului pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Liniatul 7, două părți, prima parte până la labor market, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm pentru partea a doua, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Aceasta a doua parte de asemenea a fost adoptată. Aliniatul 7, Comisia FAM pentru, împotriva abțineri, se adoptă 12, de asemenea pentru împotriva abțineri, se adoptă 17 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 20, aceeași comisie pentru, nu, verificăm 17. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Iar acum aliniatul 20 pentru, împotrivă. Verificăm. 20. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă, se adoptă de asemenea 23 Comisia FEM pentru împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 31, aceeași comisie pentru, împotriva abțineri, se respinge. Iar acum supunem la vot textul integral, vot electronic, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 32 pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri. O felicităm pe raportoare. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Nu plecați, nu plecați. Chut, nous avons encore un vot. Avem un vot. Punctul 23. Doamna Omenreuten Vă rog, nu plecați, mai avem un vot. Am două observații, doamna, spune doamna uh, Omen Reuten. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au lucrat în deplină cooperare la acest raport, pentru că rezultatele au fost foarte bune. Asta e una. Și doi, trebuie să analizăm lucrurile cu mare atenție, pentru că uh, conținutul uh, este un votat în uh, Comisia de Afaceri Sociale este unul foarte bun, dar conținutul din Econ, de la Econ și FEM este acoperit în mare parte în raport. Și atunci aș vrea să văd împreună cu secretariatul cum să continuăm înainte de a trimite textul în plenară. De acord, doamnă raportoare, asta am spus deja. Am spus deja că acum este responsabilitatea grupurilor și că dacă am votat, dacă nu ne-am votat, înseamnă că nu erau acoperite. Trecem la punctul 23, are cuvântul raportoarea Marian Hacking Este vorba despre uh, o negociere privind Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru 2014-2020, unde Consiliul European din 7-8 februarie a validat existența acestui fond. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte uh, pe scurt, după cum știți, uh, rezultatul uh, CFM um, a fost, s-a hotărât continuarea acestui fond european cu un, însă cu finanțe foarte reduse. Nesiguranța vis-a-vis de fond a fost foarte mare și în 22 uh, martie se speră să se finalizeze o parte din aspectele controversate ale fondului, urmând ca în 27 Coreper să se ocupe de cofinanțare și criteriile referitoare la criză pentru adaptarea mandatului uh, în cadrul negocierilor cu Parlamentul. Prin urmare, este important ca acest raport să primească un vot pozitiv pentru ca și semnalul către Consiliu să fie unul pozitiv. Uh, negocierile trebuie să fie finalizate până în septembrie dacă vrem ca fondul să fie uh, funcțional începând de la 1 ianuarie. Acesta este scopul votului nostru de astăzi. Mulțumesc frumos, spune doamna președinte. Prin urmare, supun la vot pe cale electronică solicitarea de mandat pentru deschiderea negocierilor la raportul votat în data de 6 noiembrie și elaborat de doamna Harkin. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Acest mandat se acordă cu 36 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Să vă spun totodată că echipa de negociere va fi formată din eu însă, ca președinte a acestei comisii, doamna Harkin ca raportoare, doamna Bauer, raportor din umbră din partea PPE, domnul Dardan, raportor din umbră socialiști, doamna Cornelinsen din partea Versilor, doamna Zubor din partea GUE, domnul Cabrnoch din partea ECR și doamna Pizotto din partea FD. Am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 24, examinarea celor 167 de amendamente mm, pentru raportul fondului de aj- uh, vis-a-vis de fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane și îi dau cuvântul raportoarei, doamna Emer Costello. Doamna raportoare, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. După cum ați spus, am avut 517 amendamente în uh, propunerea Comisiei. Cred că numărul așa de mare dovedește uh, interesul major în uh, acest program și angajamentul de îmbunătățire a propunerii comisiei. Amendamentele um, au apărut doar luni, iar eu le-am parcurs în detaliu um, în cadrul unui exercițiu de examinare preliminară, urmând să uh, Uh, le discut uh, și mai detaliat cu raportorii din umbră. În baza acestei examinări preliminare pot să spun că există uh, zone foarte mari de puncte comune și vom putea ajunge la amendamente de compromis în mai multe sectoare. Printre acestea se numără următoarele domenii referință mai explicită la Cartea Drepturilor Fundamentale, la statisticile Eurostat pentru numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociale, sublinierea uh, importanței unei alimentări, alimentații de calitate și sănătoase. Uh, includerea unor um, praguri uh, de sărăcie relativă, susținerea programelor naționale de uh, asistență alimentară uh, și susținerea parteneriatelor și a colaborării cu ONG-urile și societatea, societatea civilă, precum și asigurarea unei cooperări a statelor membre cu ONG-urile, eliminarea obstacolelor care împiedică donațiile de aliment alimentare ale supermarketurilor a fost o altă temă comună a amendamentelor. Clarificarea definițiilor apoi a fost importantă și o serie de amendamente s-au ocupat de această problemă, Uh, vis-a-vis de um, beneficiarii finali sau recipienți finali. Mai multe amendamente s-au referit la importanța promovării demnității umane și uh, evitării stigmatizării beneficiarilor um, de ajutor alimentar. Importanța reducerii uh, risipei alimentare a fost din nou o temă comună a multor amendamente. Mulți membri au subliniat de asemenea nevoia de a sublinia faptul că existența fondului și fondul în sine nu elimină nevoia de programe naționale. Din nou, o altă temă comună a fost nevoia de simplificare pentru proceduri mai simple de aplicare și de evaluare și raportare. Au existat și o serie de rezoluții care au făcut referire la uh, fost, uh, rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European, în special în ceea ce privește persoanele fără adăpost. O serie de amendamente au încercat să clarifice definiția măsurilor uh, însoțitoare. Altele au încercat să clarifice uh, problema uh, populației care suferă de uh, defavorizare severă la nivel material. Altele s-au referit la modul în care um, se poate uh, consolida lanțul um, de aprovizionare alimentară la nivel local și regional cu referire la alimente sănătoase, alimente de calitate și produse locale. Amendamentele s-au mai ocupat uh, și de extinderea domeniului de activități care ar putea să fie susținute de platforma europeană în ceea ce privește diseminarea practicilor și schimbul de bune practici în același timp. Și au venit uh, chiar uh, uh, cu niște idei interesante. Altele s-a ocupat de o solicitare către Comisie de a se consulta cu organizațiile partenere măcar o dată pe an, sublinind încă o dată ideea parteneriatului, mai ales uh, cu societatea civilă, vis-a-vis de acest program. Apoi, alte amendamente au solicitat Comisiei uh, să raporteze cu regularitate către Parlamentul și uh, Consiliul European și, din nou, cred că este important ca Parlamentul să aibă un rol în monitorizarea ulterioară a programului. O serie de amendamente s-a ocupat apoi de asigurarea unor întâlniri regulate între comisie și autoritățile naționale pentru a discuta despre operaționalitatea programului. Un sprijin vast s-a exprimat de asemenea și pentru uh, domeniile care țin de măsurile însoțitoare și uh, de asigurarea că nu toate organizațiile partenere trebuie să ia asemenea măsuri. Știu că a fost un aspect discutat cu o serie din ONG-uri uh, și organizațiile societății civile implicate. Eliminarea uh, dispozițiilor privind evaluările ex ante de asemenea și a evaluărilor privind uh, perioada um, acoperită de program. Există și o serie de amendamente care au um, el, evidențiat unele um, divergențe dintre uh, membrii care vor trebui discutate în reuniunea uh, raportorilor din umbră. Mai multe um, amendamente solicită o, uh, o finanțare 100% din partea Uniunii Europene, în timp ce altele susțin ideea cofinanțării propusă și de Comisia Europeană, uh, și mai sunt și propuneri uh, legate de cofinanțare care să fie fie voluntară, fie um, impusă doar în anumite condiții și acestea vor trebui discutate mai uh, atent. În al doilea rând, există o serie de amendamente care uh, solicită participarea voluntară a statelor membre. Din nou, un aspect care trebuie discutat uh, în detaliu spuneam că uh, reuniunea la care am prezentat uh, raportul luna trecută, în cadrul acesteia uh, s-a spus că este important că finanțarea, fie ea și limitată, să fie um, marcată pentru proiect și că este important să ne asigurăm că participarea voluntară există, să ne asigurăm că finanțarea este um, restricționată la țările participante. Și, în al treilea rând, unele amendamente uh, solicită ca fondul să susțină doar programele naționale de asistență alimentară, eliminând ideea unui domeniu de aplicare mai larg. Uh, din nou, uh, lucrurile uh, acestea s-au discutat în detaliu la audierea publică din 23 ianuarie și sprijinul din partea societății civile a fost unul larg pentru extinderea domeniului de aplicare al programului, spunându-se că acesta, uh, acesta va acorda o flexibilitate care nu există în momentul de față. În al patrulea rând, Uh, există un amendament care dorește să uh, reducă cerințele vis-a-vis de statele membre și um, risipa de resurse alimentare. Un alt subiect uh, care a fost acoperit de mai multe amendamente se referă la bugetul efectiv al programului. Unele solicită 3,5 miliarde de euro, altul vorbește despre 5 miliarde deși înțeleg că în cadrul comisiei a fost o disatisfacție foarte mare, o nemulțumire, îmi cer scuze, foarte mare în ianuarie-februarie, uh, cifra uh, efectivă a bugetului ține de cadrul financiar multianual și nu de mandatul nostru, din păcate. Însă înțeleg poziția membrilor uh, care vor un buget majorat. Un alt subiect care va da naștere la discuții cu raportorii din umbră se referă la amendamentele ce analizează diversi indicatori. Este vorba și de conținutul articolului 6 Există o serie de propuneri cu privire la indicatorii ce ar trebui folosiți, uh, procentajul populației sub limita de sărăcie și alți indicatori, cum ar fi uh, sărăcia uh, bazată pe criterii de gen, uh, alți uh, indicatori de sărăcie sau riscului de sărăcie în urma transferurilor sociale, de pildă. Uh, Există, prin urmare, o serie de aspecte legate de indicatori care trebuie discutate mai pe larg. Un alt subiect uh, apărut uh, frecvent în amendamente se referă la măsurile de tranziție. Membrii uh, și-au exprimat îngrijorarea că programul nu va putea fi uh, pus în aplicare până la 1, uh, de la 1 ianuarie 2014. Deci este esențial ca organizațiile implicate să poată să-și continue uh, activitatea uh, cu persoanele cele mai defavorizate fără să le fie amenințată finanțarea. De aceea există o serie de propuneri care încearcă să uh, trateze și acest aspect. Și aici va trebui din nou să discutăm mai în detaliu. Există un amendament care solicită respingerea propunerii. Eu nu voi accepta această propunere pentru că Uh, nu, după ce am ascultat uh, uh, societatea civilă în consultările pe care le-am avut și părerile majorității membrilor din amendamentele prezentate, este evident că Uniunea Europeană trebuie să arate solidaritate cu cei mai defavorizați, cu cei care au cea mai mare nevoie de ajutor și atunci când uh, multe persoane um, să folosesc de serviciile acestor bănci alimentare, uh, întreruperea acestui uh, program ar transmite un mesaj foarte greșit. Iată un rezumat foarte pe scurt al uh, amendamentelor primite. După cum am spus, uh, e loc de înțelegere și de elaborare de uh, amendamente de compromis. Pasul următor este să organizăm o reuniune a raportorilor din umbră, ce va avea loc săptămâna viitoare. Acolo vom discuta despre compromisuri. De fapt, la reuniunea din aprilie vom discuta despre compromisuri și sper ca până atunci să avem mai multe reuni, um, întâlniri cu raportorii din umbră. Mulțumesc tuturor pentru opiniile exprimate, pentru uh, modificările aduse. Cred că textul pe care îl avem ne oferă baza pentru un program uh, solid și robust, iar instrumentul uh, pe care îl vom obține la final va servi bine interesele cetățenilor Uniunii Europene. Uh, de notat de asemenea că și Consiliul discută uh, acest program în paralel cu Parlamentul și de aceea uh, cele 2,5 miliarde stabilite în februarie în cadrul financiar multianual sunt negociate în continuare la nivelul Consiliului, urmând ca noi să fim atenți la progresele înregistrate și acolo. Mulțumesc frumos, doamnă președinte! Mulțumesc, doamnă raportoare. Dau mai întâi cuvântul uh, lui Ceaba Ari și apoi lui Marion Harkin. Ceaba. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să-mi permiteți să-mi uh, exprim mulțumirile față de doamna Elmer Costello. Sunt sigur că munca dumneai nu e deloc ușoară. În ceea ce privește principale uh, linii, suntem de acord și asta îi poate ușura munca doamnei Costello, însă în același timp ar trebui să vedem cum se desfășoară în paralel acest, uh, această dezbatere la Consiliu, să vedem ce se întâmplă cu viitorul acestui fond pentru persoanele cele mai uh, defavorizate. Există anumite păreri care ar putea pune în pericol viitorul acestui fond. Deci noi ne așteptăm la un aviz pozitiv și ne dorim ca și Consiliul să dorească menținerea finanțării acestui fond. Deci, încă o dată, vreau să subliniez faptul că sunt de acord cu raportul, sprijin foarte multe elemente incluse în acesta. Eu am prezentat câteva amendamente care au ca scop sporirea ponderii ajutoarelor oferite persoanelor defavorizate și scăderea uh, finanțării pentru organisme, pentru ONG-uri. 85% uh, nivel de cofinanțare ni se pare ceva acceptabil și Trebuie să știm că nu putem da totul așa pur și simplu pe gratis. Deci doar așa vom putea ajunge la, vom putea atinge obiectivul nostru care constă în uh, sensibilizarea statelor membre care vor trebui să contribu- care vor fi nevoite să contribuie la acest fond. Acum, cât despre caracterul obligatoriu sau uh, voluntar al acestui fond. Aici suntem dezbinați. Aici există dezbinări între guverne. Ar trebui să vedem care ar fi urmările unui fond care ar trebui să devină obligatoriu sau uh, care ar rămâne, care ar avea în continuare un caracter uh, voluntar. Lucrurile sunt destul de complicate, deoarece o parte din acest fond ar urma să fie finanțată de la Fondul Social European. Uh, și deocamdată o mare parte din statele membre își doresc în continuare să menținerea acestei participări voluntare. Deci ei își doresc, ei nu își doresc obligativitate. Deci e o problemă, o chestiune care rămâne în continuare nesoluționată. În orice caz, vom urmări cu atenție negocierile de la Consiliu. Cât despre organismele de parteneriat, sunt de acord cu acest aspect și îmi doresc să avem niște criterii mai clare, criterii elaborate de statele membre. Acum, referitor la control și la reglementarea unificată a acestor organisme de parteneriat, uh, Cred că acestea, bineînțeles, trebuie să existe, însă activitatea lor trebuie reglementată foarte bine. Iată deci ideile care m-au călăuzit atunci când am elaborat uh, modificările pe care le propun. Obiectivul meu este să ajungem la un compromis Uh, cât mai bun și să, la, să ajungem la un compromis la timp, pentru ca acest fond să poată exista și pe viitor. Doamna Marian Harkin. După care doamna Cornelisen. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca pe care a făcut-o cu atâta dăruire. Dar e clar că mai sunt multe de făcut, sunt multe amendamente. Eu sunt de acord cu multe lucruri din care, pe care le-ați menționat, cum ar fi aprovizionarea alimentară la nivel local, principiul parteneriatelor, evitarea risipei de alimente, cum gestionăm toate acestea. Sunt de acord în aceste privințe. La în ceea ce privește bugetul, unic cer o creștere. Eu zic că ar fi mai bine să menținem ce avem. Știu că la Consiliu există acum uh, Uh, discuții uh, în, acest, uh, în această privință. Dacă aveți alte informații, poate că ar trebui să le includeți în raport. În ceea ce privește caracterul obligatoriu sau voluntar. De exemplu, dacă o țară nu folosește banii, aceștia ar trebui să se întoarcă la fond, nu la buget. Unii colegi își doresc un nivel de cofinanțare de 100%. Sugerează că acele state care au mare nevoie uh, de astfel de ajutoare sunt cele care întâmpină cele mai mari probleme de cofinanțare. Eu nu știu ce am putea obține aici, să vom încerca să obținem un compromis. Un lucru foarte important e ca procesul de solicitare să nu fie prea complicat. Și în ceea ce evaluarea, da, clar vrem o evaluare, vrem să putem măsura ce se întâmplă, însă trebuie să fim atenți să nu tot adăugăm straturi și straturi de ONG-uri care se implică în acest proces. Și ultimul comentariu. Dat fiind ce se întâmplă la Consiliu, avem nevoie de o poziție puternică din partea comisiei noastre pentru a înainta. Deci, oricum, trebuie să se știe clar care, care e poziția noastră și că suntem tot timpul gata să intervenim. Doamna Cornelisen. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportoare de numbră vom avea ore și ore în șir de dezbateri plăcute împreună, cred eu. Va fi interesant. Pentru noi, ecologiștii, există două chestiuni verzii, există două chestiuni esențiale. În primul rând, risipa de alimente, care trebuie evitată cu orice preț. Amendamentul 226 e esențial în această privință și mă bucur să văd că și doamna Harkin a înaintat un amendament asemănător. 20 de milioane de tone de alimente sunt risipite anual în Uniunea Europeană. 90 de milioane în total mă scuzați, 20 de milioane sunt tone de hrană comestibilă, deci în stare bună. Nu știu, mă gândesc că se poate face o utilizare mai chipzuită a acestor elemente, acestor alimente, mă scuzați. Băncile alimentare și alte organizații ar trebui să aibă instrumentele necesare pentru a face uh, înțelegeri cu supermarketurile, cu agricultorii, deci pentru a distribui, pentru a prelua și distribui hrana. De asemenea, ne dorim ca banii să ajungă la cei care au într-adevăr nevoie de ei, deci deoarece avem fonduri limitate, de aia trebuie să ne concentrăm cu mare atenție. Și ar fi uh, absolut esențial să le oferim statelor membre posibilitatea de a participa. Deci nu are niciun rost să le dăm bani acelor state care nici măcar nu-și doresc fondurile respective. La cofinanțare trebuie să diferențiem clar, să știm ce țări, pentru ca țările mai bogate să plătească mai mult, iar cele mai sărace mai puțin. Deci să avem un sistem de garantare pentru a asigura din ce în ce mai mulți bani deoarece dacă am avea o rată de cofinanțare 100% pentru toată lumea, cu bani puțini, atunci țările care într-adevăr au nevoie de ajutor nu vor mai avea acces la bani. Distribuirea. Am văzut aici amendamente privind sărăcia relativă. De fiecare dată când se menționează nivelul de sărăcie, mi se pare esențial să țină cont uh, în general, mi se pare important să țină cont de nivelul relativ de sărăcie, însă nu neapărat aici. Aici e vorba de uh, lipsurile materiale cu precădere, deci nu cred că ar trebui să includem nivelul relativ de sărăcie. Să nu uităm și nivelul de dependență al anumitor țări de, de fondurile de preaderare în trecut. În Ungaria, 40.000 de oameni folosesc, de exemplu, hrană din fondul existent. Deci trebuie să ținem cont de faptul că după 1 ianuarie 2014 acești oameni ar trebui să-și mențină accesul la hrana respectivă. Acesta nu trebuie să fie întrerupt pur și simplu. Cred de asemenea că ar trebui să înlesnim finanțarea din partea sectorului privat. Știu că la Consiliul unii spun că nu vor ca organizațiile de ajutor să ofere aici asistență. Să mă gândesc la supermagazinele locale, la lanțurile de supermagazine sau la loterii și acestea ar trebui să participe la cofinanțare. De ce să interzicem așa ceva? Și pentru a simți simplifica procedurile în ceea ce privește statele membre. Eu cred că ar trebui să promovăm utilizarea mecanismelor din cadrul Fondului Social European. Și acum aș avea o întrebare către, pentru doamna raportor. Am văzut că ați inclus Uh, acele plăți care nu trebuie să depășească 10%. Știu că asta respectă metodele de lucru pe care le au um, supermagazinele sociale sau băncile alimentare. Sau ce se întâmplă cu veniturile create? Da, noi le dăm uh, hrană gratuită, însă aceste organizații câștigă bani de pe urma alimentelor respective. Deci ce se întâmplă cu veniturile create? Doamna Ieșloviesca, după care eu însă. Mulțumesc! Inițiativa de a avea acest fond pentru persoanele defavorizate e foarte utilă, necesară pentru a limita sărăcia. Mă bucur să văd că doamna raportor și-a luat un angajament clar de a face un bun raport. Trebuie să ne asigurăm că banii pentru persoanele defavorizate sunt cheltuiți cât mai bine cu putință. În ceea ce privește posibilitatea ca anumite persoane să beneficieze de pe urma ajutorilor, mă uit la amendamentul 87, în care se spune că aceste persoane ar trebui să poată obține direct alimentele. Nu trebuie să Uităm că de multe ori persoanele care au nevoie de ajutor nu pot să îl solicite. Așa cum spunea și domnul Ari, cred că trebuie să vedem cu mare grijă, să vedem cum sunt folosiți acești bani pentru a ne asigura că ajung la cei care într-adevăr au nevoie de ei. Stându-mă la două, amendamentele 285 și 5 sau 285, trebuie să vedem acolo că și copiii sunt o categorie amenințată de sărăcie. Trebuie să vedem că acesta este unul din obiectivele strategiei 2020. Z funduszom na rzecz osób pomoże to... Eu cred că acest lucru va permite să evităm finanțarea dublă a anumitor măsuri. Acesta este conținutul acestui amendament și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnei raportor, pentru tot ce a început să facă. Însă, înainte de a intra în detalii privind amendamentele pe care le-am înaintat, aș vrea să reamintesc câteva elemente care au de a face inclusiv cu lucrările pe care le-au început și alte comisii parlamentare. Mă gândesc mai ales la lucrările comisiei agri, comisiilor agri și regim. ceea ce vește Comisia pentru Agricultură. În ceea ce privește reacția principalilor distribuitori de alimente, adică băncile alimentare. Deci trebuie să ținem cont de contextul actual. Avem și o hotărâre judecătorească a Curții Europene de Justiție. Și Comisia, la presiunile puternice ale Comisiei noastre parlamentare, amintiți-vă ce s-a întâmplat cu etapele intermediare, am avut o întrebare cu solicitare de răspuns oral, o petiție, deci, în urma acestor presiuni, propunerea comisiei, întemeiată pe articolul 175 din tratat, ține cont de această sentință. Și tocmai asta trebuie să respectăm. Dacă prin amendamentele noastre încercăm să restabilim programul antecedent, anterior, nu vom reuși să o facem. Da, configurația e într-adevăr dificilă acum. Și raportorul de la Agri a înțeles că multe lucruri pot fi făcute pe linia propusă de doamna raportor. Deci trebuie să combatem risipa alimentară, trebuie să educăm populația în legătură cu bunele practici alimentare. Însă dacă am înființat acest fond doar pentru distribuirea de alimente, mm, nu am ajunge nicăieri. Deci e imposibil să facem asta. Eu mă gândesc că dacă există, de exemplu, stocuri agricole, acestea ar trebui să poată fi reintroduse în acest dispozitiv. Jurisprudența curții nu are cum să interzică utilizarea acestora și utilizarea fondurilor. Cât despre lucrările de la Comisia pentru Afaceri Regionale. Trebuie să vede. Nu am analizat în detaliu cum s-au elaborat toate argumentele, însă știu că a avut loc acolo un fel de bătălie legată de cifre și unii chiar au jubilat din cauza acestei bătălii, cifre la care a ajuns Consiliul European. Trebuie eu să vă reamintesc că orice amendament referitor la cifrele din cadrul financiar multianual ar fi trebuit să fie considerat ca fiind inadmisibil, deoarece de la începutul negocierii s-a stabilit ca noi să facem diferența între temeiul, între baza legislativă și aceste cifre. Ca Parlament, sper să putem modifica propunerea uh, stabilită de Consiliul European în ceea ce privește cifrele, cifrele globale, însă nu e de competența Comisiei noastre. De altfel, în, în amendamentele noastre nu ne referim la cifra globală. Și vă spun, dacă cineva ar avea această idee, amendamentul respectiv ar fi inadmisibil. Vă reamintesc indiferent de acordul politic la care s-a ajuns la Consiliul, lupta care ne așteaptă va fi încrâncenată. Și vreau să vă reamintesc două elemente. În primul rând, acest fond ar trebui să fie salvat chiar dacă în trecut existase un acord franco-german făcut public care uh, conform căruia acest fond trebuia să dispară începând cu 1 ianuarie 2014. Iată care este situația actuală. Știți că am fost și la Berlin. Unii colegi știu asta și am înțeles că la Consiliu discuțiile privind existența acestui fond european pentru cele mai defavorizate persoane, deci ne-am dat seama că acest subiect e în continuare un subiect uh, foarte sensibil și critic și de aceea e important să ținem cont de toate acestea. Acum aș avea câteva comentarii mai precise. precise. Referitor la temeiul juridic, trebuie să facem tot posibilul pentru ca propunerea comisiei, care se întemeiază, vă spuneam, pe articolul 175 din tratat, să fie menținută ca bază juridică de referință, deoarece doar așa acest fond ar putea funcționa. Cât despre cofinanțare, despre care au vorbit mulți colegi, da, e un subiect dificil. Uh, Însă atunci când noi vom lua poziție, va trebui să reușim să punem la oaltă niște poziții foarte diferite. La ce mă refer? În multe state membre, mobilizarea în ceea ce privește ajutoarele alimentare și ajutorarea persoanelor defavorizate uh, reprezintă o componentă politică majoră. Inclusiv colega noastră Sinclair ieri i-a pus o întrebare președintelui Van Rompuy în legătură cu acest lucru la conferința președinților uh, deschisă membrilor. În ceea ce privește cofinanțarea, va trebui să dăm vadă de flexibilitate în formula la care vom ajunge în anumite cazuri e absurd să propunem sau să ne gândim chiar la cofinanțare, deoarece nu există mijloacele financiare pentru a o face. Însă, există și alte situații în care ajutoarele din cadrul financiar multianual elaborat de Consiliu vor nu vor permite, mă scuzați, să acopere nici nevoile, nici practicile existente în țările respective. Și de aceea o serie de guverne, printre care și cel francez pe care îl sprijin eu, și-au luat angajamentul de a suplimenta ajutoarele europene, dat fiind că acestea nu vor fi suficiente. Deci există o contribuție voluntară din partea anumitor state membre care e posibilă. Referitor la condițiile de distribuire a ajutorului aici. Trebuie să ne asigurăm că totul se va face în conformitate cu spiritul acestui fond, care nu e un fond de natură birocratică și uh, tehnică, um, un fond care să funcționeze cu niște cabinete de audit. Nu, aici e vorba de ceva mult mai practic, e vorba de ajutorarea persoanelor defavorizate. Trebuie să ținem cont de asemenea și de bunele practici care au fost uh, dobândite până acum, deoarece prin utilizarea acestui fond trebuie să încurajăm incluziunea socială și aici nu fac referire doar la băncile alimentare, la distribuirea gratuită, ci și la funcționarea așa numitorilor prăvălii sociale, în care se face un fel de act social, de contract social care nu poate fi interzis prin legislație. Oricum, vom mai discuta cu raportarea în legătură cu toate aceste subiecte, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra unui amendament pe care l-am înaintat eu privind perioada de tranziție. În ziua de astăzi avem nevoie, cred eu, de un dispozitiv care să ne asigure funcționarea fondului în anul 2014. Fără asta am avea un an de întrerupere a programului cu urmări dezastroasă pentru populația care beneficiază de ajutor. Acum îi dau cuvântul doamnei Karima Deli, după care domnului Patrick uh, Le Ieric. Mulțumesc, doamnă președintă. Aveți dreptate să menționați această perioadă de tranziție, pentru că anul 2014 nu este prea îndepărtat. Problema reală, cred că a fost uh, menționată de dumneavoastră, chiar dacă uh, până în 2020 uh, noi sperăm ca 20 de mii de persoane să poată să depășească acest prag al sărăciei. Dar dacă acum solicităm o mărire a bugetului, asta este pentru că cererea uh, explodează pur și simplu în Europa. Deci, uh, nu este uh, plăcerea noastră de a solicita această suplimentare a bugetului, ci există o populație care devine din ce în ce mai săracă. Deci astăzi uh, putem concentra acest fond pentru cei fără adăpost, uh, pentru cei foarte sărași, dar în clipa de față există oameni care nu lucrează, devin din ce în ce mai săraci, cum să le spunem că nu vor avea acces la un moment dat la aceste ajutoare alimentare. Deci este o urgență să mărim acest fond. Iar în ce privește problema simplificării, într-adevăr, uh, trebuie să facem propuneri de simplificare pentru ca acest fond nou să devină cât mai repede posibil accesabil de către organizațiile care urmează să repartizeze ajutoarele. Eu vorbesc că vorbim despre o anvelopă a Fondului Social European care uh, acum, pe viitor, urmează să uh, se orienteze și spre un alt fond care nu va mai fi uh, o sumă luată din Fondul Social European. Ar trebui creat un nou fond îmi cer scuze, spune președinta, trebuie să clarificăm lucrurile. Comisia Europeană și-a întemeiat propunerea pe uh, articolul uh, 600, nu? Mă scuzați, este vorba de articolul 175.3 în legătură cu uh, coeziunea socială și teritorială, iar aliniatul 3 spune că dacă ar, s-ar dovedi uh, necesare măsuri speciale, aceste acțiuni ar putea să uh, fie eventual și uh, adoptate de către Parlamentul European. Da, este vorba de aliniatul 1, Uniunea Europeană susține realizarea prin uh, Uh, crearea de fonduri, uh, inclusiv fonduri structurale, fonduri de garanții agricole, secția orientare, fondul social european, fondul de dezvoltare regională. Este ansamblul fondurilor structurale um, care sunt prevăzute aici. Cred că trebuie să fie făcută această precizare pentru că este foarte important ca toți deputații să înțeleagă exact care este referința pe care uh, Comisia Europeană a făcut-o în baza articolului 175 punctul 3. Mulțumesc. Bun. Mi-e foarte greu să înțeleg totuși. Este anvelopa globală a fondurilor structurale să ă, din ea creăm un fond special? În mod normal, fondurile structurale sunt ă, repartizate 50%-50%. Deci, nu va exista o, un alt temei juridic pentru uh, crearea acestui uh, fond? Uh, să ne gândim atunci ce înseamnă 95% pentru Grecia. Cum ne aflăm cu toții în dificultăți bugetare, trebuie să vedem care poate fi modalitatea de cofinanțare pentru a putea accesa acest uh, fond, pentru că există perioade de criză. În um, Grecia, de pildă, nu există posibilitate de a crea uh, modalitate de cofinanțare pentru acești bani. Deci, în felul acesta, uh, banii nu vor putea fi utilizați de respectiva țară, deși cererea este foarte mare acolo. Iar în ce privește garanții, garanțiile uh, acordate ar trebui să uh, completeze, să consolideze raportul. Ne gândim la calitatea produselor alimentare. Am spus asta comisiei. Eu cred că uh, nu trebuie să se producă un scandal alimentar ca cel legat de carnea de cal pentru a vedea care sunt problemele uh, legate de alimentația uh, pentru cei săraci, pentru că și cei săraci trebuie să aibă um, acces la alimente sănătoase. Noi trebuie să uh, stimulăm crearea de magazine care vând alimente cu preț redus în acest context al ajutoarelor pentru populația ă, defavorizată. Un alt aspect. Eu ă, sunt ecologistă. Nu există mii de soluții care trebuie să fie aplicate, trebuie schimbat modelul pentru ca să existe și circuite sigure pentru producție și pentru distribuirea ă, produselor alimentare. Mai ales în perioada de criză în care ne aflăm, este nevoie de solidaritate locală. Acestea erau observațiile pe care doream să le fac în clipa de față. Voi urmări cu atenție uh, propunerile uh, și uh, formulele de uh, compromis. Mulțumesc Patrick Luaric și Elizabeth Schröter după aceea. Doresc să îi mulțumesc doamnei Costello pentru activitatea desfășurată și dumneavoastră, doamnă președintă, doresc să vă mulțumesc pentru precizările pe care le-ați oferit, cred că trebuie să fim conștienți de faptul că activitatea pe care o desfășurăm este urmărită cu mare atenție în întreaga Uniune Europeană. Aș vrea și eu să menționez două, trei probleme. Dincolo de cele spuse până acum, nu sunt sigur că temeiul juridic despre care discutăm în sensul art articolului 175.3 uh, este uh, cel vizat. Pentru că fie comisia, fie alte servicii uh, trebuie să ne furnizeze garanții în acest sens. Pe de altă parte, în legătură cu acest aspect, trebuie să știm cum se va putea refinanța acest uh, nou fond? Doar prin uh, virarea unor sume de bani din alte fonduri aici sau prin uh, altă modalitate din Fondul Social European? O altă observație. Înțeleg bine că nu putem să purtăm o bătălie legată de cifre de plafoane, dar pe de altă parte nici nu putem să uh, acceptăm ă, incertitudinea legată de finanțări. Pentru că Parlamentul European, pe de o parte, s-a pronunțat împotriva cadrului financiar multianual, așa cum a fost ă, propus de către Consiliul, și pe de altă parte, nu putem ca să acceptăm aici o reducere de fonduri. Este o situație paradoxală chiar la nivelul uh, opțiunilor noastre până la urmă. Pentru că asociațiile, organizațiile care se ocupă de acest domeniu contează pe cifre. Deci uh, trebuie să poată să uh, uh, facă o programare pe termen lung a activității. Se vorbește și de strategia 2020 cu acest obiectiv de a reduce uh, cifra uh, săracilor cu 20 de milioane. Uh, eu nu cred un cuvânt uh, de această uh, proiecție, pentru că deja suntem în 2013 și ceea ce constatăm este de fapt o creștere a um, numărului săracilor. Avem uh, femei care lucrează, își cresc singure uh, copii și uh, trebuie să recurgă la ajutoare alimentare. Sunt situații pur și simplu inacceptabile în lumea noastră. Da, trebuie să facem eforturi pentru crearea de locuri de muncă, pentru siguranța locurilor de muncă. Dar uh, uh, noi uh, de la o săptămână la alta primim informații că de fapt evoluția este contrară uh, proiecțiilor noastre. Aș vrea să Uh, mă refer și la complicațiile administrative în legătură cu ceea ce ni se propune. Va trebui să simplificăm lucrurile, pentru că dacă nu, va fi nevoie de experți, de juriști, de contabili, uh, care vor trebui să monitorizeze uh, această activitate. Și o ultimă observație În ce privește risipa de alimente, uh, trebuie să uh, vedem uh, dacă ceea ce se întâmplă în acest context al risipei ar putea să uh, se modifice în sensul unor acțiuni uh, caritative de valorificare a uh, ceea ce se pierdea, se arunca până acum în folosul celor defavorizați. Iar în ce privește creșterea fondurilor, să nu agravăm situația cotidiană prin renunțarea la uh, ajutorarea cu alimente. Elizabeth Schröder, următoarea intervenție. Mulțumesc foarte mult. Doresc să susțin spusele domnului uh, Riș și doamnei Harkin în ce privește voluntariatul, în sensul că uh, participă doar acele țări care au un interes la această uh, formulă de uh, asistență, pentru că știm foarte bine că um, de un stat membru trebuie să recurgă la fondul um, social, european social. Dacă un stat ar trebui să opteze între realizarea unui program operațional um, pentru uh, alte domenii, în același timp trebuie să decidă dacă uh, va folosi o parte din bani pentru uh, hrana celor sărmani, va trebui să vadă care este soluția cea mai viabilă în cazul specific. Sunt stat 19 state membre care în clipa de față doresc să acceseze uh, sume pentru uh, acest tip de asistență. Um, dacă și Germania și Marea Britanie um, ar recurge la bani uh, în acest sens, probabil că nu i-ar mai rămâne nimic altceva pentru Uh, alte proiecte, pentru că dacă Germania, de pildă, ar accesa uh, bani, ar fi nevoie de 500 de milioane din acest fond doar pentru mesele pentru săraci. Germania a găsit sisteme uh, locale care se bazează pe ajutoare voluntare, pe voluntari care organizează distribuția banilor și nu uh, dorește să uh, folosească banii europeni în acest sens. Deci este un sistem de solidaritate socială care funcționează foarte bine. În clipa de față, 19 state sunt cele care își doresc o soluție de tranziție și state în care situația este foarte diferită. Din punctul meu de vedere, acest tip de voluntariat mi se pare esențial. Un alt punct la care doresc să mă refer pentru că raportoarea nu s-a referit la ele. Există amendamente care uh, propun uh, anularea uh, programelor operaționale. Eu cred că nu ne putem permite așa ceva. Pentru că eu cred că banii contribuabili europeni trebuie să fie fie repartizați după reguli echitabile. Și eu cred că reglementările care sunt valabile pentru alte fonduri să fie valabile și pentru acest fond. Aș vrea să știu care este poziția raportoarei vis-a-vis -vis de acele amendamente. Mi s-a mai spus că în legătură cu statele aflate în criză um, financiară există o problemă că nu își pot permite cofinanțarea. Dar eu aș spune că în propunerea Comisiei există un mecanism pe care îl valorificăm și în ce privește fondurile structurale. Eu cred că uh, uh, nu trebuie să ne bazăm pe principiul uh, condiționalității macroeconomice. Deci, eu cred că trebuie să știm să valorificăm mecanismul așa cum îl propune Comisia. Vreau să știu care este poziția raportoarei. Iar în ce privește limitarea fondurilor, noi știm că eh, politica noastră bugetară uh, Ă, ne obligă în proiecția pe care o facem să introducem o cifră și nu putem spune că dacă ă, considerăm că ar fi nevoie de mai mulți bani, să lăsăm acel capitol neacoperit. Eu cred că trebuie să încercăm să ne descurcăm cu sumele mici de care uh, dispunem. Asta este situația. Doamna și și după aceea Comisia în legătură cu temeiul juridic. Merci, Madame la Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că primul punct asupra uh, căruia ar trebui să ne oprim cu toții este că, valoare, că valoarea solidarității este una dintre valorile fundamentale ale Europei. Cum spune și Elizabeth Schröter, fie că vorbim de nivelul național, fie că vorbim despre nivelul european, uh, asta are mai puțină importanță, dar această solidaritate este astăzi absolut indispensabilă pentru milioane de persoane din Europa. Al doilea punct este că nu avem statistici. Și mă întreb dacă asta nu convine multora, atât de aici cât și la nivel național, în oricare stat, pentru că nevoile sunt în continuă creștere. Eu, vinerea trecută, m-am întâlnit cu asociații caritabile și îmi spuneau, era vorba de mediul rural, și îmi spuneau că peste 30% din mese trebuie servite anul acesta, un plus de 30% în mediul rural. Și a, am fost într-o zonă care nu este cea mai uh, grav afectată. n-aș fi considerat că e semnificativ dacă nu mi-ar fi spus această cifră de 30%. Eu știu că pentru a argumenta avem nevoie de uh, asemenea statistici, atât pentru a argumenta fondurile, cât și pentru uh, concepția lor. Este o situație foarte delicată. Eu am depus amendamente în acest sens și știu că asociațiile caritabile, chiar ele spun că așa o să aibă mult de lucru și așa mai departe. Dar lucrurile trebuie să plece, într-un fel sau altul, de la statele naționale. În al treilea rând, acest fond pentru ajutorarea persoanelor cele mai, celor mai defavorizate și-a schimbat uh, foarte mm, uh, mult domeniul de aplicare. Sunt de acord cu colega care spune că statele membre care consideră că nu au nevoie uh, de acest fonduri, foarte bine pentru ele. Dar vedem astăzi că sunt mult mai multe persoane uh, în această situație astăzi că se pune și problema uh, ceea ce se întâmplă în universități, care este o alertă serioasă, iar criza crește semnificativ numărul de persoane care au uh, nevoie de aceste servicii. Și dacă perimetrul se schimbă atât de important, atunci este evident că bătălia cifrelor nu este una care să facă plăcere. Și mă întreb astăzi cum putem să răspundem la nevoile acestor cetățeni dacă în um, estimările de finanțare reducem cu un miliard de euro fondurile disponibile, crescând însă totodată sarcinile care ar putea să uh, fie acoperite de acest fond? Uh, educație, uh, ajutor pentru locuință, pentru haine și așa mai departe. Aspectul alimentar, desigur, prioritar, dar sunt și alte lucruri care trebuie făcute și cu privire la care nevoile cresc de asemenea. Deci, eu nu mă număr printre cei care spun că bătălia cifrelor nu este uh, o dispută politică, nu trebuie să fie o dispută politică, ci trebuie să fie responsabilitatea noastră, pentru că trebuie să apărăm însăși esența acestui fond. Împreună cu Filip Boulon am propus mai multe măsuri de simplificare, fiindcă simplificarea de acces la aceste fonduri este esențială ca să putem răspunde la nevoile uh, acestui fond și îi mulțumesc uh, lui emer Costello pentru toate eforturile sale, știind că va fi atentă la observațiile noastre. Mulțumesc! Președinte, are cuvânt uh, comisia, dar înainte vreau să vă reamintesc că vis-a-vis -vis de problema cifrelor, nu are sens să dăm lecții politice. Dacă membrii acestei comisii uh, ar, trebui să se, ar putea să se pronunțe, sigur că ar uh, stabili valoarea acestui fond la aceeași uh, ca aceea proiectului trecut, eliminând reducerea propusă de Comisia Europeană. Deci, exploatațiile poli, exploatările politice de care se folosesc unii sau alții dincolo de circuitele și regulile pe care ne bazăm activitatea, nu sunt acceptabile în cadrul dezbaterilor acestei comisii. Doamna Ghileng, vreți să ne spuneți puțin pe baza discuțiilor care au avut loc, um, cam care ar fi abordarea comisiei, mai ales în ceea ce privește temeiul juridic pe care uh, îl folosește? Uh, Da, voi începe tocmai cu acest punct. Fondul pe care l-a propus Comisia este un instrument pentru uh, coeziune uh, socială, fiind vorba de articolul 175, punctul uh, 3. E vorba despre uh, a ajunge la populațiile foarte excluse și departe de piața muncii și, prin urmare, neatinse de uh, FSE. Prin urmare, uh, ideea este de a acoperi un gol din politica de coeziune. Motivul pentru care am propus un fond care să acopere toate statele membre și care este obligatoriu pentru toate statele membre este că ne adresăm persoanelor celor mai defavorizate oriunde ar fi ele. Am auzit și observațiile despre măsurile uh, însoțitoare. Într-adevăr, combinația de uh, lipsuri alimentare și materiale și de activități de incluziune se află în uh, centrul propunerii, pentru că asistența materială este uh, Ehm, primul ehm, pas pentru a ajunge la aceste persoane cele mai defavorizate și pentru a, le, ehm, a reuși să le scoatem din sărăcie. Vis-a-vis -vis de simplificare, sigur, acest fond intră în cadrul politicii de coeziune, deci trebuie să respecte regulile acestei politici, în special în ceea ce privește gestionarea partajată Știm că acest sector nu este unul dintre cele mai simple, iar propunerea uh, de regulament este foarte lungă, însă am încercat să uh, oferim uh, îmbunătățiri și simplificări acolo unde s-a putut. De exemplu, am stabilit o singură plată în avans iar um, domeniul de aplicare al auditului a fost uh, uh, limitat la obiectivul fondurilor. Deci uh, nu se auditează persoanele cele mai defavorizate. Și dacă fondul um, este administrat de autoritățile de management care se ocupă de FSE, sigur că lucrurile ar fi mult simplificate și această variantă este posibilă. Un ultim punct vis-a-vis -vis de cofinanțare. Și cofinanțarea este un principiu de bază al politicii de coeziune și al gestionării partajate, care, pe de o parte, aduce un plus de resurse um, în cadrul fondului și pentru statele care au dificultăți uh, bugetare, va exista un mecanism de top-up de până la 95%. propunerea și cred că acesta este un punct important pentru uh, prefinanțarea substanțială. Este vorba de procesul de 11%, reducând astfel nevoile de flux de numerar al stat, ale statelor membre, astfel încât să se poată finanța integral primul an de punere în aplicare și să li se permită statelor membre și organizațiilor să primească banii înapoi înainte de începutul anului următor. Mă voi opri aici. Mulțumesc frumos. Președinte, mulțumesc. Are cuvântul raportoarea. Mulțumesc, doamnă președinte Și din nou mulțumesc tuturor colegilor pentru această dezbatere foarte interesantă. Există foarte multe teme comune și un teren comun destul de um, mare, dar, după cum am spus, diavolul stă în detalii și vom avea mult de lucru ca să lămurim uh, lucrurile și să ajungem la amendamente de compromis. Subiectele comune uh, regăsite și în dezbatere sunt cele subliniate mai devreme. Mai întâi, vis-a-vis -vis de procedurile simplificate, este foarte important și aproape toți colegii care au luat astăzi cuvântul au au vorbit despre importanța simplificării, recunoscând totodată faptul că, după cum spunea și doamna Schroeder, este necesară evaluarea și trebuie să ne asigurăm că cineva poate fi uh, făcut răspunzător. Eu am vorbit despre nevoia de simplificare în cadrul acestor proceduri și Cred că, uh, după cum spuneam, avem foarte mult de lucru uh, ca să examinăm amendamentele și să vedem cum uh, le putem plia pe proceduri. Toți colegii uh, au revenit la faptul că acest fond se creează pentru persoanele cele mai defavorizate, cu cele mai mari nevoi. Și uh, mulți membri au făcut referire la strategia uh, Europa 2020. Să nu uităm că 43 de milioane de persoane din Uniunea Europeană trăiesc în condiții de sărăcie și 120 de milioane se află în risc de a ajunge în situație de sărăcie. Iar situația, uh, strategia pentru uh, strategia 2020 vrea ca 20 de milioane din aceste persoane să fie scoase din această situație situație. Este un fond care nu se ocupă neapărat de combaterea sărăciei, ci de um, ușurarea nevoilor de bază uh, ale acelor persoane încercând să-i aduce mai aproape de capacitatea de a accesa fondul de social european, folosindu-ne mai întâi de acest fond. Problema cofinanțării este alta care a dus la dezbateri intense și există um, zone de, unde avem uh, un punct de vedere comun, dar există și zone unde trebuie să um, ajungem la o convergență. Există îngrijorări uh, majore că statele uh, aflate în acest program, unele dintre ele nu își vor putea permite cofinanțarea și astfel vor fi descurajate să participe la program. Scopul nostru este să eliminăm orice obstacole din fața participării la program. S-au sugerat mai multe uh, variante, uh, cofinanțarea voluntară, cofinanțarea privată. Toate aceste căi sunt demne de uh, analiză aprofundată și le putem uh, detalia ulterior. În ceea ce privește indicatorii și uh, cheia de distribu- cheile de distribuție, uh, S-a um, discutat foarte mult și despre aceste elemente. Cred că este important ca indicatorii folosiți să fie suficient de solizi încât să ne ofere siguranța că persoanele cele mai defavorizate au acces la program uh, și că programele finanțează acele țări care, într-adevăr, au nevoie de ele. Acesta cred că este obiectivul tuturor, la urma urmei. Da, sunt amendamente, cum um, sunt cele menționate de doamna președintă, um, vis-a-vis -vis de uh, stocurile de intervenție sau de problema agriculturii, este din nou uh, un sector um, adus în discuție de mai mulți uh, membri ai comisiei noastre. Se consideră că stocurile de intervenție trebuie, făcute, trebuie să fie disponibile fără costuri suplimentare. Din nou, dacă vorbim de cofinanțare, să nu uităm uh, faptul că programul actual pentru persoanele cele mai defavorizate nu solicită cofinanțare, nu are o cerință în acest sens și, prin urmare, trebuie să vedem uh, cum uh, implic, includem și acest element. Problema participării voluntare cred că va suscita dezbateri uh, intense. Comisia a spus că fondul se adresează celor Uh, care au cea mai mare nevoie de el în toate uh, statele că, și că sunt persoane care se află în condiții de sărăcie extremă în toate statele. Într-adevăr, și eu am fost la băncile de alimente din Manchester și știu faptul că sunt multe organizații în Regatul Unit care deplâng faptul că nu au um, acces la acest program pentru că ei cred că dacă ar avea acces la el, ar putea să um, antreneze finanțări uh, și mai mari. Ceea ce este adevărat, um, organizațiile ar putea să beneficieze de acest fond pentru a găsi uh, alte resurse prin intermediul lui. Doamna Cornelison vorbea despre uh, posibilitatea de a uh, percepe o taxă pentru aceste alimente. Uh, poate putem vorbi aici de un procent de 10% din costul um, efectiv al alimentelor. Eu am făcut o modificare aici zicând că ar putea fi prevăzută o contribuție dacă uh, putem să ne asigurăm că toți banii care intră pot fi folosiți de organizație și că finanțarea programului nu reprezintă decât un procentaj foarte mic din uh, finanțarea totală. Însă ideea din spatele acestui program nu este motivația aceea de a aduna bani și de a asigura demnitatea uh, beneficiarilor finali și nu trebuie să-i stigmatizăm pe oameni um, oferindu-le uh, uh, șansa să nu primească pur și simplu ajutor, ci să poată contribui dacă vor la acest um, ajutor. În ceea ce privește bugetul, cred că toată lumea este de acord. El nu este suficient. Dar, după cum a subliniat și doamna președinte, deși putem să ne plângem de acest fapt, uh, putem totodată să monitorizăm ceea ce se întâmplă, cum evoluează lucrurile și uh, tot, atât în ceea ce privește bugetul, cât și în ceea ce privește propunerea legislativă pentru că nu avem capacitatea de a modifica bugetul până la urmă. Doamna Harkin a vorbit apoi despre progresul uh, la nivelul Consiliului. Înțeleg că discuțiile de acolo sunt uh, intense că există și ceva opoziție um, la acest program și că nu este nicicum clar dacă se va ajunge la un acord uh, general în cadrul Consiliului. De aceea sunt de acord. Este important ca atât Comisia noastră cât și Parlamentul să transmită un semn clar de susținere a acestui program și uh, este important ca orice am face să vină în uh, sprijinul uh, propunerii, fără să amenințăm niciun fel temeiul juridic al propunerii. În încheiere vreau să mulțumesc Comisiei pentru tot ceea ce au făcut în legătură cu această propunere și pentru disponibilitatea lor de a ne răspunde la întrebări și de a coopera atât cu mine cât și cu uh, angajații mei pentru în lucrările la această propunere. Apreciez faptul că ei sunt um, dornici să um, contribuie la simplificarea procedurilor, însă totodată cred că uh, um, colegii consideră că uh, se poate simplifica și mai mult tot cadrul, recunoscând totodată, după cum spunea și doamna Moran Chartier, că sunt necesare statistici și că trebuie să putem evalua ce se întâmplă. De aceea, programul trebuie să uh, aibă întotdeauna și siguranța că există niște uh, entități responsabile. Însă, trebuie întotdeauna să colaborăm uh, și să ne asigurăm că ONG-urile și toți cei care lucrează la acest program lucrează voluntar sau um, part-time, fără să uh, îi împovărăm uh, mai mult decât este necesar. Prin urmare, cred că e un, uh, terenul comun este unul foarte larg, uh, cred că avem foarte mult de lucru vis-a-vis -vis de cele 517 amendamente pe care uh, le-am primit. Mai sunt și amendamente care vin de la Comisia Agri, Uh, de la Regi, de la Comisia pentru Bugete și de la Comisia uh, FEM și aștept cu interes uh, colaborarea cu raportorii din umbră și cu raportorii pentru celelalte avize pentru ca la final să obținem o propunere bună care să poată fi prezentată președinției. În sfârșit, doamnă președinte, vreau să lucrez îndeaproape și cu președinția irlandeză și sper din tot sufletul să putem ajunge la un acord în acest, uh, cu privire la acest program. Calendarul este unul foarte strâns pentru că vrem să avem amendamentele gata în uh, aprilie și după aceea vom merge mai departe uh, în negocieri paralele cu Consiliul. Deci, încă o dată, mulțumesc tuturor și aștept cu interes uh, lucrul în săptămânile viitoare. Vă mulțumim, doamnă raportor. Este un element asupra căruia nu ați intervenit din nou. E vorba de ce spunea colega noastră Elisabeth Schroeder. Știu că nu se obișnuiește să intervenim după raportare, însă țin totuși să o fac pentru a spune că acest program de ajutorare a programelor defavorizate a fost un program la care, la care am ținut cu dinții și pentru care am luptat mult. Eu nu cred că ar trebui să fragmentăm solidaritatea. E o dezbatere pe care deja am avut-o când am adoptat strategia 2020. Știam atunci că Știm cât de mult s-a discutat despre stabilirea unui obiectiv de combatere a sărăciei. Discutat mult și despre regulile de subsidiaritate, pe care le știți cu toții și știți că s-a recunoscut că la nivelul Uniunii Europene solidaritatea, exercitarea acesteia înseamnă și mobilizarea Uniunii Europene prin, pentru combaterea sărăciei. Dacă vrem ca acest concept de solidaritate să devină ceva concret la nivel european, când acum, pe timp de criză, fiecare vede cum una din verigile crizei a fost dezechilibru macroeconomic, deci nu e posibil ca țările bogate să spună noi ne ocupăm de săracii noștri, voi ocupați-vă de ai voștri. Acest principiu e greu de abordat și nu trebuie să ne fie frică să uh, punem lucrurilor pe nume, deoarece riscăm să ajungem la o situație de felul următor. Eu sunt bogat, n-am nevoie de ceilalți. De aia zic că trebuie să îndrăznim să avem această discuție în primul rând. Deoarece riscăm să jonglăm cu niște concepte de solidaritate, după care să nu ajungem la nimic. Deci nu trebuie să uităm că dacă vrem solidaritate, trebuie să dăm dovadă de coerență. Trebuie să ne asigurăm că e un concept care se aplică tuturor și care necesită angajamentul tuturor statelor membre. Nu putem organiza solidaritatea fără implicarea tuturor. E ok, Elizabeth Schroeder. Nu vă mai pot da cuvântul. Discutăm data viitoare. Încheiem acest punct. Vă spun că amendamentele de compromis vor fi examinate pe 22 aprilie, după care votul va fi pe 23 aprilie. Deci, în principiu, trebuie respectat acest calendar dacă vrem să lansăm discuțiile cu președinția irlandeză. Mai avem câteva puncte pentru care nu va fi nevoie de timp. La 25. Situația actuală a cadrului financiar multianual. După cum știți, la Consiliul European de pe 7 și 8 februarie, șefii de stat și de guverne au căzut de acord cu privire la cifre, însă au uh, încălcat oarecum anumite principii, deoarece au luat niște decizii, niște hotărâri care împiedică acțiunile viitoare. Există șase rubrici, s-au definit cifrele, cifre care acum trebuie defalcate în funcție de legi, de fiecare temei legislativ. În ceea ce privește plafonul general, știți că s-a uh, redus cu 8% față de propunerea făcută de Comisia Europeană, ceea ce privește creditele de angajament, și s-a scăzut cu 9% la creditele de plată. Ce înseamnă asta? Angajamentele și plățile, deci propunerea șefilor de stat și de guverne, Parlamentul European n-a hotărât să pună la îndoială aceste plafoane, deci astfel bugetul ar corespunde 1% din uh, PIB la angajamente și 0,95% la plăți, 0,95% din uh, PIB. Ceea ce înseamnă că bugetul acesta ar fi proporțional la nivelul celui din 1987. Și E clar că noi avem mari îngrijorări în legătură cu obiectivele politice mai ales, dar și în ceea ce privește ralurile, resturile de lichidat, care intervin în negocierea soldului pentru bugetul de anul acesta. Nu trebuie să vă mai spun ce elemente a reamintit Parlamentul European în rezoluția sa de la Strasburg de săptămâna trecută. Pentru Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale există niște urmări pe, despre care deja am discutat azi dimineață, urmări care au de a face atât cu definirea unei inițiative pentru tineri, pentru care finanțarea e prevăzută în proporții de 6 miliarde de euro și, pe de altă parte, decizia Consiliului de care ale cărei consecințe le vedem. E vorba de menținerea fondului de ajustare la globalizare, globalizare mă scuzați, și a fondului pentru persoanele cele mai defavorizate. Ce urmează acum? Dincolo de rezoluția pe care am votat-o pe 13 martie, va trebui să integrăm acum va trebui să vedem care sunt urmările uh, acestei decizii a Consiliului asupra temeiului juridic. Mă refer aici la lansarea unei inițiative pentru tineret. Comisia Europeană deja a modificat propunerile făcute, mandatul de negociere, negociere. Două propuneri au fost corectate de comisie pe 12 martie în primul rând e vorba de propunerea privind Fondul Social European. Aici Comisia a inclus un nou considerent, a modificat trei articole pentru a introduce o inițiativă uh, pentru, în favoarea tineretului. De asemenea, s-a introdus un nou capitol cu opt articole și o nouă anexă. A fost modificată și propunerea de regulament S-a adăugat un nou considerent, s-au modificat 5 articole și o anexă și de asemenea s-a adăugat o anexă. După ce am discutat cu coordonatorii, am uh, căzut, am ajuns la înțelegerea de a adopta o propunere pentru modificare. Procedura hotărâtă cu celelalte grupuri politice e următoarea. Colegii, în engleză doar vor, îmi pare rău, însă știți că nu avem timp uneori și de aia, în mod excepțional, trebuie să recurgem la această procedură. Deci, co- colegii vor putea modifica această propunere doar până pe 25 martie, la prânz, adică luna viitoare. Și, bineînțeles, îi rugăm pe raportor să-și coordoneze amendamentele pentru a ușura cosemnarea acestora. Să în același timp, bineînțeles, fiecare poate să spună ce vrea. După aceea, o echipă comună de negociere pentru ambele texte se va reuni. Deci pentru Vom avea și raportori și raportori din umbră, asta în săptămâna 15 sau 16 pentru a elabora amendamente de compromis și pentru a avea o abordare coerentă între cele două texte. Votul în comisia noastră ar trebui să aibă loc pe 22-23 aprilie Astfel vom putea revizui mandatul de negociere pentru Fondul Social European și vom putea vedea ce amendamente aducem la textul CPR. CPR. Trebuie să vă spun de asemenea că am atras atenția președintelui la conferința președinților de comisie pentru a cere să ne valideze competența noastră exclusivă asupra acestei inițiative. Tineret. Iată, deci, câteva elemente pe care țineam să vi le împărtășesc. Aveți observații, aveți nevoie de lămuriri, totul e în regulă. Vom avea vreo 250 de amendamente la aceste 5 articole? Sper că nu. Următorul punct, 26. Negocierile cu Consiliul privind programul pentru schimbări sociale și inovare socială. Programul PSCI. Conform articolului 70, trebuie să vă informez care e rezultatul trialogului de pe 21 februarie. Îi dau cuvântul colegei Iuta Steinruck, care ne va spune ce s-a întâmplat la aceste negocieri. Mulțumesc, doamnă președinte. Ultimul trialog a avut loc pe 21 februarie. A fost altfel și prima întâlnire tripartită sub președinție irlandeză și lucrurile se pare că acum încep să progreseze, ceea ce în anterioara jumătate de an nu s-a prea întâmplat. Nu au fost semne de progres în trecut dar acum ne dorim să ne angajăm din perspectivă mai politică în întâlnirile tripartite, detaliile să fie discutate în ședințele de lucru. Președinția ă, a venit în întâmpinarea Parlamentului într-un element cheie, parteneriatele frontaliere în cadrul programului EURES. Finanțarea ar urma pe viitor să ă, fie continuat pentru programul de ă, transformări sociale și inovare. Pentru că aceasta a fost uh, propunerea. Parteneriatele uh, frontaliere uh, ar trebui să fie susținute și printr-o contribuție financiară. Deci aici Parlamentul și-a dorit ca să existe o continuitate a experienței pozitive de până acum. În alte domenii nu s-au înregistrat progrese. Următoarea întâlnire tripartită va avea loc pe 11 aprilie. Noi, în calitate de parte în negocieri, suntem convinși că uh, uh, am desfășurat o bună activitate până acum și sperăm ca și Consiliul să uh, vadă lucrurile asemănător în ceea ce este foarte important pentru noi. Pentru că în felul acesta vom avea o șansă să încheiem cu succes negocierile. Mulțumesc raportorilor din umbră și uh, președintei pentru că am fost o foarte bună echipă de negociatori. Mulțumesc și secretariatului. Foarte, foarte bine. Dorește cineva plămuriri suplimentare? Aveți întrebări? Nu. Bun, trecem la Fondul Social European. Aici am avut ieri cea de-a 12 reuniune din cadrul trialogului, 12 ați auzit bine, am făcut un acord cu secretarea după, practic un pariu, dacă ajungem la 11 sau la 12 reuniuni, Iată, eu oricum a depășit uh, numărul de 10 reuniuni. Îi dau cuvântul doamne raportor, doamna Mara Vă mulțumesc. Da, Problema nu e de câte ori ne-am întâlnit deja, ci cât de mult am avansat. Primul punct. Problematica seară cu Consiliul s-a referit a avut de a face cu cele două elemente în legătură cu care Comisia s-a exprimat clar, și anume alocarea de 25% din fondul de coziune pentru prin uh, intermediul Fondului Social European și cele 20% din Fondul Social European alocate combaterii sărăciei. Clar, aceste două procente, prin care vrem să consimțim atât Fondul Social European cât și combaterea sărăciei, uh, e clar că aceste două procente nu sunt deloc pe placul statelor membre adică al Consiliului. Și ce s-a întâmplat? De-a lungul întregului trilog de aseară, prin tot felul de amendamente aduse textului, au fost contestate aceste două procente. 25% fondul de consiliune pentru Fondul Social European și 20% pentru combaterea sărăciei. Cel de nimic nu mergea azi noapte la negocierea asta. Al doilea rând, titlul articolul 3, despre care s-a discutat foarte mult. Comisia Europeană și Parlamentul European sunt pe aceeași lungime de undă pentru ca titlul să fie sferă de aplicare, însă Consiliul dorește să vorbească de priorități de investiții ceea ce nu corespunde nici măcar conținutului acestui articol cu numărul 3. Și am întrebat reprezentanții Consiliului ce state membre sprijineau astfel de propuneri. Bineînțeles că nu ni s-a răspuns în niciun fel. Și, în al doilea rând, am vrut să știm dacă s-ar face modificarea respectivă, atunci, în cadrul articolului 3, ar trebui să avem două părți deoarece pe de o parte avem uh, prioritățile de investiții și avem, avem și o a doua parte, priorități de investiții pentru extindere. Un al treilea măr al discord am început să discutăm despre articolul 4. Și am ajuns la un element pe marginea căruia nu se putea negocia, dacă ne gândim cum s-a votat în comisia noastră. Ce se întâmplă? Comisiul, comisia, Consiliul, mă scuzați, vrea să contabilizeze drept cheltuieli sociale fondurile FEDER de utilitate socială. Înțelegeți foarte bine că dacă, de exemplu, construim o creșă sau un spital din banii FEDER, acesta va fi calculat în cadrul celor 20% din uh, fondul social. Noi ne-am opus aici din răsputeri și vă spun, e chiar un element care ne, ne face să nu avem cum să ne înțelegem cu Consiliul, deci nu avem deloc nicio posibilitate aici de a ajunge la un acord. Deci pentru noi e ceva ce nu poate negoci- fi negociat, însă iată că din partea comis, Consiliului atitudinea e extrem de dură, deci parcă ne-am confruntat cu un zid. Ajungem la articolul 4, alineatul 3, acum. Adăugiri pentru a spori flexibilitatea mecanismului de concentrare tematică adăugat de Consiliu. Aici e vorba de tot ce este destinat cooperării transnaționale și inovării sociale. Aceasta nu va fi luat în calcul atunci când se calculează sumele minime pentru concentrarea tematică. De ce s-a tot dat atâtea târcoale textului pronunțat, propus de comisie? Consiliul susține că face asta pentru a da curs cerințelor exprimate de statele membre de mici dimensiuni. Noi, când vedem la ce adăugiri propune Consiliul, ce vrea să reintroducă, când mai vedem uh, ce amendamente s-au făcut și în comisia noastră, deci ne dăm seama că nu e vorba aici doar de cerințele micilor state membre. Doream să-i fi întreb cum definesc ei un stat membru de dimensiuni reduse, deoarece clar calculele nu ne arată asta. Da, oricum am înțeles care era jocul lor. În concluzie pot să spun că acest trialog, indiferent că a fost cea de-a 11 sau cea de-a 12-a reuniune, acest Consiliu s-a petrecut cât se poate de prost. Am văzut clar care sunt dezbinările între noi, care e linia de fractură între noi și Consiliul <laughs> și vă spun asta știind că suntem practic pe aceeași lungime de undă cu Comisia Europeană la aceste negocieri. E clar vor mai fi și alte reuniuni am ajuns să ne întrebăm dacă obiectivul uh, de, ultim al Consiliului nu e cumva să pună în pericol, păi, pericol, mă scuzați, Fondul Social European pentru perioada 2014-2020. Parcă am ajuns într-un punct fără întoarcere. Președinta comisiei noastre, cu sprijinul întregii echipe de negociere în Parlamentului, dar și cu sprijinul Comisiei Europene, a propus să schimbăm la un nivel superior echipa de negociere. Deci noi sperăm să ajungem acum la un trialog direct cu comisarii, comisarii europeni care au competențe în acest domeniu și cu miniștri irlandezi competenți în domeniu, deoarece ne este foarte greu să ne facem înțeleși în ceea ce privește viziunea noastră legătură cu Fondul Social European, dar și cu, în general, cu dimensiunea socială europeană. Nu știu, poate că și doamna Berez vrea să adauge lămuriri în legătură cu virulența acestui trilog. Mai trebuie să știți un lucru. Vom negocia o să nu știți legile. Cea de-a patra coloană din tabelul de negociere nici măcar n-a fost completată de Consiliu. Deci noi tot vorbim, tot discutăm, însă nu avem nicio reacție din partea Consiliului la această coloană numărul 4. Deci noi vrem să punem capăt acestui mod de a trata un trialog așa cumva cu nerușinare. Deci noi vom cere uh, ca până luni la prânz să ni se dea o reacție la tot ce am spus noi pentru a merge la următorul trialog pe 27 martie. Deci ultimatumul, să zic așa, e până pe 25 la prânz. Deci următorul trialog va fi pe 27 martie la ora 6 seara și după aia mai unul pe 18 aprilie și altul pe 22 aprilie. Deci iată, doamnă președinte, eu am încercat să redau cu cât mai multă exactitudine ce s-a întâmplat aseară. Mulțumesc, domnul Sercas. Mulțumesc. Trei lucruri pe scurt. În primul rând vreau să-i spun lui Elisabet că noi socialiștii o sprijinim din toate puterile, din toate forțele noi socialiști. E o luptă foarte importantă, e o luptă pentru următorii șapte ani, e o luptă pentru structurarea viitoarei politici sociale europene. Da, vorbeai că din partea Consiliului ne confruntăm cu un zid. Toate zidurile au căzut, chiar și cele care, despre care se credea că nu vor cădea niciodată. Iar dacă noi Parlamentul împreună cu Comisia Europeană vom pune pe picioare o strategie inteligentă și solidară. Consiliul va trebui să ne asculte și să nu mai fie atât de autist. Și în ultimul rând ar vrea să spun că dacă vă mențineți pe această cale, tot felul de jocuri vă vor obosi, e un război de uzură aici, va trebui să încercați să aveți negocierile la un nivel mai înalt. Și cel mai important e să știm ce țări se opun. Nici noi nu suntem uh, muți, uh, chiori sau uh, uh, șchiop. Deci noi avem și noi posibilitatea de a interveni, de a vedea care sunt probleme, în ce țări europene avem probleme. Deci aici trebuie trase niște sfori diplomatice. Uh, deci trebuie să punem capăt acestei practici din partea Consiliului de a disprețui atât parlamentarii cât și opinia publică. De ce nu spune ce se întâmplă? Pentru că le e frică, nu vor o dezbatere clară, transparentă și democratică. Deci, Elisabet, încă o dată, te sprijinim din toate puterile noastre și dacă de la Consiliu avem astfel de tehnici, de strategie, bine, și noi trebuie să ripostăm cumva. Deci trebuie să știm, cine știe. Eu mă gândesc că între țărișoarele astea care se opun o fi și una insulară. Așa, din întâmplare. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea să adaug și eu două elemente. Primul, în legătură cu tactica negocierilor din partea Consiliului. Am încercat să demarăm aici pentru o altă formulă, pentru că în ce privește acea patru, tabela patra coloană, ați văzut și dumneavoastră cum se desfășoară lucrurile. Am fost al 12-lea dialog și în continuare acest al patrulea pilon, a patra coloană, este liberă, nimic n-a completat Consiliul aici. Deci să vedem care Eh, vor fi responsabilitățile aici, responsabilitatea președinției cipriote sau a celei irlandeze. Eu eh, cred că eh, vom putea colabora cu miniștrii competenți, bine, vom avea o echipă de negociatori. Dar negociatorii din partea Consiliului nu au fost la nivelul la care se ridică miniștrii competenți au urmărit o strategie care însă pentru uh, Parlamentul European a fost contrară spiritului codeciziei. Deci uh, noi uh, uh nu putem proceda astfel. Uh, se uh, înregistrează tot ceea ce se spune, dar după aceea noi tot oferim, oferim, oferim informații. Poate că la un moment dat ne vor spune care este concluzia lor. Noi cunoaștem această tactică de negociere. Uh, la un moment dat te trezești în fața unui perete și ajungi la al 20 și nu știu cât la uh, trialog, ni se va spune, bun, uh, pe 1 iulie 2013 se încheie uh, trialogul și trecem la etapa următoare. Deci, în al doilea rând, în ce privește articulațiile între diversele tipuri de negociere, pentru că Fondul Social European nu este fundamental autonom. Depinde și de existența sa anterioară, care este determinată de condițiile de negociere. Și colega noastră Colegul nostru Adam Cosac este angajat în totalitate în aceste negocieri. Suntem conștienți că a sosit momentul de a uh, lansa un strigăt de uh, alarmă în ce privește uh, modul în care continuă negocierile. Articolul 84 uh, prevede obligațiile statelor membre în ce privește dezvoltarea regiunilor în uh, a uh, dedica o parte din uh, fondurile de uh, coeziune. Dar aici Consiliul a formulat astfel lucrurile încât statele membre să își poată permite să suprime acea, acel procentaj din fondul social. Deci este un semnal de alarmă care ne-a determinat să uh, tratăm lucrurile din perspectivă politică în cadrul trialogului și invit pe responsabilii de grupuri din comisia noastră să conștientizeze această poziție, pentru că noi trebuie să înțelegem dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, impactul social al crizei. A existat și raportul Thyssen în care am insistat asupra acestor Uh, aspecte. Deci, uh, trebuie ca și șefii de state și de guverne să conștientizeze necesitatea uh, acestor aspecte sociale. Până la urmă, ei au adoptat această garanție pentru tineret. Pentru că dacă lucrurile ne scapă de sub control, nu va mai exista un fond social european. Deci, eu am avut discuții cu comisarii uh, în legătură cu negocierea acestor aspecte și cred că este un aspect important. Cred că uh, trebuie să uh, conștientizăm acest lucru și în cadrul trialogului. Dacă nu există alte observații, Ajungem la ultimul punct al ordinii de zi, care este punctul 28. Este vorba despre delegația foarte importantă pe care am avut-o la Berlin în perioada 13-15 februarie. Delegații în care au făcut parte Thomas Mann, Jutta Steinrück, Marian Hargin și uh, eu am participat. Uh, am uh, urmărit trei elemente specifice. Pe data de 13 am fost la Frankfurt. Am avut un schimb de opinii cu cei care se ocupă de problemele de serviciu la sol, ground handling, în cadrul raportului în care comisia noastră a fost sesizată în urma uh, avizului lui Thomas Mann și în legătură cu care comisia Trans a pronunțat alaltă ieri și de asemenea am avut un schimb de vederi uh, în cadrul întreprinderii Maroland care se ocupă de fondul de ajustare la globalizare și este o situație exemplară în care partenerii sociali participă foarte bine și uh, care justifică foarte bine menținerea acelui fond. Cea de-a doua etapă a acelei delegații s-a derulat la Berlin cu un schimb de vederi uh, cu membrii ai Bundestagului și anume comisia, membrii ai Comisiei TRAN în legătură cu aceste servicii la sol. De asemenea, am avut un schimb de vederi cu un secretar de stat din Ministerul uh, Muncii și Afacerilor Sociale și uh, a fost un schimb uh, de vederi extrem de bogat în idei și sugestii. Ministrul s-a bucurat de decizia șefilor de stat și de guverne de a înființa această garanție pentru tineret, pentru că această garanție pentru tineri uh, poate să confere vizibilitate dimensiunii sociale a Uniunii Europene și poate manifesta solidaritatea între europeni. Iar în ce privește argumentația în favoarea acestei garanții pentru tineret, uh, ministra și-a exprimat și dubile în legătură cu uh, menținerea fondului de ajustare la globalizare și a persoanelor cele mai dezavantajate. Uh, gândindu-se la incapacitatea statelor membre de a accesa aceste fonduri, iar dacă există state care se confruntă cu asemenea dificultăți, afirma că ar putea să recurgă la fondurile structurale care pe piața muncii pot la fel de bine să funcționeze. Dar Sigur că i-am spus că este o contradicție între argumentele pe care le avea în favoarea garanției pentru tineret și, pe de altă parte, împotriva menținerii fondului de ajustare la globalizare și a acestui fond de ajutorare a persoanelor cele mai defavorizate. Iar în ce privește ideea de a introduce o cotă pentru alegerea femeilor, am spus că acesta rămâne un subiect de discuție, nu am căzut de acord uh, în toate aspectele. Am vorbit de asemenea uh, despre probleme legate de uh, pensii și de detașare a lucrătorilor doamna ministră uh, ne-a uh, exprimat uh, hotărârea guvernului german de a rezolva problemele cele mai critice în acest domeniu, articolul 9, articolul 12, în ce privește lista criteriilor pe care statele membre le pot controla, de asemenea în ce privește responsabilitățile comune, solidare. Mi-am exprimat poziția Parlamentului European, dar eu cred că a fost o vizită foarte utilă, fructuoasă. Am avut de asemenea un schimb de vederi cu partenerii sociali, mai ales privind directiva detașării lucrătorilor și am avut o oarecare surprindere din partea partenerilor sociali, pentru că noi ne-am întâlnit și separat cu partenerii sociali, dar în Germania aceasta nu este o practică. Dar cred că au înțeles până la urmă că noi ne uh, respectăm uh, tradiția noastră, practicile noastre și până la urmă au acceptat această formulă fără mari dificultăți. Acestea ar fi observațiile principale pe care doream să le fac în legătură cu această vizită, dar veți primi și o prezentare în scris cu toate detaliile legate de întâlnirile avute. Nu știu